So, dear colleagues, welcome. Bun venit. În primul rând, să adoptăm ordinea de zi, dacă nu sunt observații. Și, înainte de a-i ura bun venit uh, Daniel Nui, primul punct de pe ordinea de zi, am o comunicare importantă Adolfo Barbera, șeful secretariatului nostru, a fost uh, delegat de către Parlament uh, la uh, echipa de negociere a, pentru Brexit a lui Michel Barnier. Deci, Rodolfo, în primul rând, felicitări pentru acest nou rol și, bineînțeles, sperăm că va îmbunătăți relația deja excelentă între Parlament și echipa de negociere. Ai fost în secretariatul Econ deja de 10 ani, la început ca administrator, după aceea șef de unitate interimar și după aceea ai fost numit șef de unitate. Colegii tăi din secretariat uh, uh, te Uh, laudă pentru înțelepciune, disponibilitate și bunătate, chiar și în momentele cele mai stresante din ultimii ani. Și personal am lucrat cu tine din 2014 încoace și pot doar să confirm și să întăresc cele spuse A fost o plăcere și o onoare să lucrez cu tine. Ai fost un șef de secretariat excelent. Cooperarea noastră a fost excelentă și îți mulțumesc foarte mult pentru că m-ai ajutat și ne-ai ajutat pe toți cu profesionalismul tău exemplar. Ai trecut prin ani de muncă foarte intensă la Comisia Econ, deci ai avut un rol crucial în tsunamiul uh, reglementar care a dus la uh, regulamentul pentru serviciile financiare. După aceea, când am avut uh, onoarea de a continua munca lui Sharon Bowles, nu aș fi putut să o fac fără ajutorul tău în uh, în acest rol foarte important. Deci îți vom, te, te vom, îți vom, ne vei lipsi, însă sunt sigur că vei aduce o plus valoare considerabilă în echipa pentru Brexit. Deci mulțumim din nou pentru munca ta. Ok, so we can now... Uh, of... Bun, acum bineînțeles, condoleanțe pentru victime. Am avut zile foarte rele în uh, Europa, în Regatul Unit, în Portugalia, deci uh, gândurile noastre sunt alături, alături de victimele recente din Londra și din Portugalia. Doamna, doamna Beres, ca fost președinte a Comisiei Econ, vreau și eu să salut calitățile lui Adolfo, pentru că din primul minut, minut când a ajuns în secretariat a știut să dea dovadă de toate calitățile pe care le-ați reamintit. Însă salut și alegerile în Uh, Camera Comunelor uh, în Annelies Dodds, care va participa și ea la negocierile pentru Brexit, mi se pare un atu extrem de util. Mulțumesc, într-adevăr. Brian Hayes. Mă alătur și eu, domnule președinte, felicitându-l pe Adolfo pentru această poziție foarte proeminentă pe care o avea, va avea în numele Uniunii Europene în negocierile Brexit, recunoaștem serviciile sale excelente din ultimii 10 ani. Am fost aici doar 3 ani, dar am auzit deja despre rolul și contribuția sa în toate dosarele. Vă urăm uh, mult succes, va fi greu, însă vă susținem. Mulțumesc. Deci, să trecem acum la audierea noastră publică după cum am spus, îi urez bun venit doamnei Daniel Nui, președintea Consiliului de Supraveghere al BCE, prima reuniune din, dou- din 2015 în coace, după cum este prevăzută în regulamentul pentru mecanismul unic de reglementare. Ultima dată ne-am întâlnit în 23 martie, când ne-ați prezentat raportul anual al mecanismului unic de reglementare pentru 2016 este un moment foarte propice. Există multe probleme care afectează sectorul bancar european și ne interesează un schimb de opinii în legătură cu situația actuală și în lumina primului caz de rezoluție al Băncii Populare, Banco Popular, în care s-a implicat uh, s-au implicat instituțiile europene. Așteptăm și propunerea Comisiei în pachetul pentru reforma bancară, precum și regulamentul cu privire la credite din martie 2016. Poate puteți să ne spuneți care sunt uh, părerile BCE în legătură cu supravegherea bancară și noile măsuri aplicabile sectorului bancar. Înainte de a vă da cuvântul, dați-mi voie să îmi exprim în primul rând uh, satisfacția pentru faptul că această prim, acest prim caz de rezoluție a uh, decurs rapid și dată, datorită existența unui cumpărător a, s-a reușit evitarea unei marje de ajustare dureroase. Mă preocupă faptul că o bancă a trebuit să fie declarată falită sau aproape de faliment din cauza unei crize de lichidități, care poate era legată de proasta calitate a activelor, în timp ce această bancă a trecut cu succes două teste de rezistență și prin un uh, proces swap care corespundea cu cele anterioare. Înțeleg că au existat inspecții la fața locului, însă nu am văzut niciun fel de măsuri care ar, s-ar fi putut impune înainte de această decizie de rezoluție. Deci nu mi se pare că este neapărat un succes pentru mecanismul unic de reglementare, de supraveghere. În definitiv, cred că apar anumite îngrijorări datorită statutului incomplet al cadrului de rezoluție, nu avem măsuri de protecție, nu avem EDIS, deci va mai dura câțiva ani și uh, procesul ar putea să se complice foarte mult dacă nu există un creditor, un cumpărător. Am fi trecut printr-un proces foarte dureros de pierdere impusă creditorilor în doar în Spania, dar și în Portugalia. Uh, este vorba de un caz care trebuie să impună o regândire a felului în care suntem echipați să facem față acestor crize. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Bună ziua, domnule președinte, stimați eurodeputați. Ca și domnul președinte, aș dori în primul rând să spun că gândurile mele sunt alături de cei din Regatul Unit și din Portugalia care au uh, care traversează acum uh, situații tragice datorită incendiilor. Din nou, mă bucur să mă aflu din nou în Parlamentul European pentru a vă vorbi despre câteva probleme foarte importante pentru supravegherea bancară din Europa. În observațiile mele de, Mm, voi discuta despre implicațiile de supraveghere ale Brexit și pachetul de supraveghere care este în discuție în momentul de față în Consiliu și în Parlament. Însă, în primul rând, munca în legătură cu creditele neperformante, mm, lichiditatea activelor, calitatea activelor bancare continuă să fie o mm, provocare serioasă volume mari de uh, NPL-uri, credite neperformante, contribuie la o profitabilitate scăzută a băncilor. Supraveghetorii trebuie să fie foarte atenți la problema creditelor neperformante. În martie anul curent, după o, un proces de consultare publică extins, uh, BCE a publicat uh, un ghid în legătură cu aceste credite neperformante aplicabile tuturor instituțiilor semnificative. Acest ghid cere băncilor cu nivelul, niveluri scăzute de credite neperformante să implementeze strategii ambițioase și realiste pentru a reduce nivelul acestora în, rapid. Această inițiativă a, a avut deja rezultate în diverse bănci și state, am văzut numărul de bănci care încep să um, rezolve calitatea activelor mult mai active. Eforturile în acest domeniu vor continua și uh, echipele noastre de supraveghere vor monitoriza strategiile pentru eliminarea creditelor neperformante și felul în care sunt implementate. Mai mult, aș, ne uităm în soluții pentru viitor pentru a evita acumularea de credite neperformante în viitor. O condiție pentru a asigura reducerea acestor credite este și a preveni acumularea lor este ca a, organismele de supraveghere să dețină suficiente, suficiente puteri pentru a se asigura că băncile uh, își fac prevederi prudențiale pentru pierderile care decurg din NPL-uri. Uh, am uh, subliniat necesitatea de a consolida aceste puteri deja uh, către Comisie, către Consiliu și către Comisia dumneavoastră, mai recent în, legătură, în audierea în legătură cu legis, pachetul legislației bancare din mai. Mm, este nevoie de acțiune din partea tuturor părților implicate, nu doar uh, din partea supraveghetorilor. Acum, în legătură cu pregătirile pentru Brexit, care uh, fac o parte importantă din munca noastră, din votul din 2016 al Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană, BCE s-a pregătit pentru consecințele acestei decizii. În primul rând, ne asigurăm că băncile din zona euro, în special cele care au filiale sau locații în Regatul Unit, dar și care au legături de afaceri cu acest stat, vor avea planuri uh, Uh, și prevederi pentru uh, posibilitatea unui Brexit dur. În al doilea rând, în interiorul BCE ne pregătim pentru aspectele operaționale în legătură cu o posibilă relocalizare a băncilor bagate în regatul, bazate în Regatul Unit către zona euro, în special în cadrul responsabilităților noastre, ne asigurăm că băncile care se relocalizează din Regatul Unit către Uniunea Bancară vor fi tratate egal, indiferent de uh, localizarea pe care și-o aleg. De aceea am convenit uh, poziții strategice pentru a asigura tratarea coerentă a băncilor internaționale care își relocalizează activitățile în zona euro. În, în tot, cu toate acestea există limite ale acțiunilor BCE și ne preocupă acest lucru. Există diferențe de reclementare din uh, opțiunile și din caracterul discreționar al măsurilor din statele membre în uh, cadrul prudențial european. Și acum acestea ar putea să aibă un impact substanțial în contextul Brexit. Mai mult, băncile care intră în zona euro pot să exploateze lacunele de supravegheze, de supraveghere și vor putea să, să um, act, aibă activități bancare prin firme de investiții sau prin filiale din state terțe, care nu sunt supravegheate la nivelul euro, dar ci la nivel național. Băncile țin uh, divers, au în considerare diversi factori al momentul în care decid relocalizarea și restructurarea operațiunilor, faptul că există un cadru uh, de reglementare și de supraveghere fragmentat în Uniunea Europeană ar putea să contribuie la uh, decizia lor, ceea ce nu este un lucru pe care ne-l dorim. Uh, revizuirea actuală a directivelor de legiuitorilor o oportunitate să închidă lacunele existențe și să, existente și să crească convergența. Există um, anumite firme care au foarte multe activități complexe care sunt asemănătoare cu cele uh, efectuate de anumite bănci. Supravegherea acestor entități, ca și cum ar fi bănci, este un lucru logic uh, și există sinergii substanțiale în supravegherea activităților de piață angro aceasta este o practică deja uh, stabilită în Regatul Unit și în Statele Unite. Deci trebuie să avem o supraveghere bancară pentru aceste entități. Probleme cheie în pachetul pentru legislația bancară din perspectiva de supraveghere. După cum, uh, cu toate că suntem de acord că trebuie să urgentăm prevederile printr-un cadru de tranziție pentru IFRS 9, Considerăm că această fază de introducere trebuie să aibă o abordare simplă care să afecteze doar reducerea de capital CET1. De aceea ne preocupă uh, să vedem că propunerea Comisiei și uh, proiectul de raport al Comisiei Econ uh, prevăd o abordare dinamică care ar face aranjamentele de, de tranziție mult mai complexe și mai greu de implementat. În, mai, în plus, această abordare ar amâna intrarea în vigoare a întregului cadru IFRS 9. În al doilea rând, este foarte important să ne asigurăm că uh, supraveghetorii au flexibilitate pentru a uh, rezolva riscul idiosincretic al instituțiilor. Propunerea Comisiei în pilonul, pilonul 2 cu toate că uh, caută să consolideze convergența de supraveghere, um, limitează acțiunea de supraveghere prea mult în anumite aspecte esențiale. În al treilea rând, propunerea nu acordă o armonizare suficientă a anumitor instrumente de supraveghere la nivel european. Uh, în special, deducerile de capital Uh, și acest lucru este relevant pentru a rezolva problema uh, creditelor neperformante. În al patrulea rând, propunerea uh, nu are suficientă ambiție pentru a armoniza mai mult cadrul prudențial european. Credem că se pot înregistra mai multe progrese prin armonizarea opțiunilor și capacităților de discreție ale statelor membre Sperăm că acest lucru va fi atins în timpul negocierilor. Parlamentul trebuie să aibă un rol cheie. În al cincilea rând, susținem simplificarea anumitor reguli pentru băncile mici, cum ar fi transparența și remunerarea. Dar uh, agențiile de supraveghereze trebuie să aibă flexibilitatea și discreția de a aplica regulamentele cu proporționalitate. Ar fi dificil să definim sub conceptul de bancă mică, dar, și, dar băncile mici pot să reprezinte riscuri ridicate pentru depunătorii neprotejați și pentru sistemul în totalitate și pot să fie sistemice în grup, după cum am văzut în, în criza financiară, de exemplu în cazul băncilor de tip Caja din Spania. În al șaselea rând, susținem propunerea de a acorda uh, scutiri de capital uh, grupurilor bancare care operează transfrontalier în Uniunea Europeană, însă fără a crea riscuri suplimentare stabilității financiare. Continuând munca intensă uh, asupra priorităților de supraveghere, um, supravegherea bancară a ECBCE contribuie la atenuarea eh, riscurilor existente și la creșterea uh, caracterului puternic al băncilor din zona euro. Uh, cooperăm îndeaproape cu organismele de reglementare și de supraveghere la nivel european și național și uh, ne se asigură că sunt modele bune. Un număr de bănci trebuie să acționeze rapid pentru a-și îmbunătăți calitatea activelor. Uh, legiuitorii uh, la nivel național și european trebuie să, ia, să facă pași suplimentari pentru un cadru de uh, reglementare care să fie armonizat și să acorde suficientă flexibilitate autorităților de supraveghere. Primul vorbitor, Brian Hayes. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați revenit la Comisia Econ și mulțumesc pentru prezentare. O întrebare în urma observațiilor pe care le-a făcut domnul președinte cu privire la succesul primei rezoluții a Banco Populare. Um, într-adevăr, aici a fost vorba de un cumpărător uh, privat, ceea ce a făcut ca totul pro, tot procesul să aibă uh, un curs uh, destul de lin și să fie cu una de succes. Însă, ultimul pachet privind legislația bancară solicită revizuirea um, setului de instrumente uh, pentru rezoluție și aș dori să știu care este perspectiva dumneavoastră cu privire la potențială revizuire a acestui set de instrumente care ar putea să se aplice în urma unor rezoluții care ar putea să urmeze în urma recapitalizării um, ca urmare a aplicării principiului precauției. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește aplicarea acestui principiu, mai ales dat fiind calendarul în care ar trebui să se aplice? Și în al doilea rând, ați intrat în detaliu în ceea ce privește creditele neperformante. Am mai discutat despre aceste lucruri în Irlanda. Am văzut că, totuși, uh, suntem la 14%, ceea ce e o rată destul de ridicată în continuare, chiar dacă a scăzut această rată. Dar e vorba de bănci care ar putea să fie restructurate, uh, însă întrebarea este, se ia în considerare în cadrul mecanismului unic de supraveghere diferențierea între categoriile de bănci Uh, și de uh, împrumuturi. Există o distinție făcută între tipurile de împrumuturi neperformante, având în vedere faptul că unele dintre ele ar putea să primească un orizont de timp în care să fie restructurate și să devină mai performante. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Asta îmi permite să mă refer și la ceea ce a spus domnul președinte despre Banco Popular. Ar trebui să spun uh, că, sigur, uh, trebuie să păstrez confidențialitate în ceea ce privește regimul aplicat uh, de autoritățile din Spania și de dispozițiile europene. Dar ce pot să vă spun este care sunt procedurile care se aplică în astfel de situații. Într-adevăr, ca a Consiliului uh, pot să vă spun că e foarte important să nu fim într-o situație de criză sistemică și tocmai asta ne dorim prin cadrul pe care l-am uh, înființat, să uh, abordăm problemele la timp, astfel încât uh, să se reducă cât de mult posibil uh, efectele periculoase, astfel încât e mai ușor să abordezi o astfel de situație când există un cumpărător, iar e chiar mai bine atunci când există mai mulți cumpărători, dar în cele din urmă e nevoie doar de un cumpărător. Soluția este că um, problemele trebuie să fie abordate suficient de uh, repede, um, pentru că dacă se întârzie, atunci uh, probabil că nu vor mai fi atât de mulți uh, potențiali uh, cumpărători care să fie interesați să ia frâiele unei bănci uh, în dificultate. În ceea ce privește recapitalizarea um, ca urmare a principiului precauției, pot să vă spun că aceasta se găsește în directiva privind uh, uh rezoluția bancară, dar în primul rând, banca trebuie să se adreseze autorităților naționale și să uh, solicite uh, ca acestea să infuzeze banca cu fonduri. Dacă există un acord, atunci ministrul de finanțe, miniștrii săi respective trebuie să ia legătura cu DG Concurență și să verifice dacă uh, se uh, respectă toate condițiile uh, pentru o astfel, un astfel de tip de recapitalizare. Știți că o astfel de condiție se referă la pierderile trecute și la necesitatea ca banca respectivă să fie viabilă pe termen uh, lung, să restabilă din punct de vedere financiar. Uh, și în uh, procesul de revizuire a mecanismului unic de supraveghere uh, trebuie să se verifice dacă banca este solvabilă. E o decizie uh, de moment, deci ea trebuie luată având în vedere situația din momentul respectiv și analizând de asemenea perspectiva din, acest moment, din acel moment. Și Uh, sigur că trebuie să luăm în considerare și scenariul uh, advers și uh, dificultățile, respectiv lipsa capitalului, care este situația care cere, care impune recapitalizarea. Și sigur că autoritățile naționale sunt cele care trebuie să se asigure că întreaga operațiune este încunată de succes, pentru că uh, dacă se face o recapitalizare um, ca măsură de precauție, astfel încât banca să devină viabilă, sigur că a, a, aceasta trebuie să funcționeze cu succes pe termen mediu. Și atunci condiții, a, uh, comisia poate să analizeze și să vadă dacă se îndeplinesc condiții sau nu. În ceea ce privește expunerile neperformante, sigur că nu uh, Uh, toate sunt similare. De fapt, sunt uh, toate diferite între ele, pentru că am văzut anumite situații în care există uh, instituții strategice care dau faliment, care ar fi putut să își plătească datoriile, dar n-au făcut-o. Există entități private, uh, IMM-uri, persoane, poate fi vorba de ipoteci sau poate fi vorba de uh, Uh, creditele consumatorilor și diverse tipuri de credite, sigur că trebuie tratate în mod diferit. Noi uh, În momentul de față, sigur că luăm în considerare uh, întregul portofoliu și luăm, uh, facem analize de la caz la caz și Sigur că totul durează un pic, dar vrem să ne asigurăm că băncile se mișcă cât mai repede posibil în direcția bună. Trebuie să fim ambițioși, dar să fim realiști în același timp. Și acum uh, analizăm uh, planurile de capital, uh, mai exact planurile privind creditele neperformante pe care băncile le prezintă. Uneori acestea sunt convingătoare și uneori nu. Dacă nu sunt convingătoare, atunci uh, cerem băncilor să-și facă treaba. Mulțumesc. Următoarea întrebare am să o adresez eu. Vreau să revin la situația Bancul Popular. Noi uh, știm care sunt limitele în ceea ce privește confidențialitatea. Uh, cu toate acestea, cred că ar trebui să aprofundăm situația. Ar merita să o facem. În primul rând, aș dori să știu dacă mecanismul unic de supraveghere cunoștea problemele băncii și dacă aceste probleme erau cunoscute. Pentru că au avut loc uh, inspecții specifice pe teren, au fost ele desfășurate de Uh, de inspector național sau de echipe echilibrate pentru a evita orice fel de indulgență uh, pe criterii naționale și dacă ele au avut loc, de ce considerați că acestea nu au reușit să identifice problema? Uh, nici măcar nu, nu suntem într-o situație de, de stres, adică de, de um, tensiune și Înțeleg că ați spus că ar trebui să existe mai multe competențe în ceea ce privește intervenții atunci când e vorba de critice neperformante, dar totuși uh, aveți uh, destul de multe prerogative în momentul de față prin pilonul 2 și dacă eu înțeleg bine lucrurile, dacă se cunoșteau problemele, de ce nu s-a luat niciun fel de măsură pentru a um, remedia aceste fragilități în uh, limita competențelor pe care le aveți, ați fi putut face mai mult. Deci dacă banca avea o problemă și uh, cunoșteați această problemă, de ce nu ați luat uh, măsuri? Și dacă avea o problemă, dar nu o cunoșteați, de ce nu o cunoșteați? Cred că este uh, important să facem această analiză, tocmai pentru că e vorba de uh, instrumente care încă lipsesc, încă nu avem uh, nici uh, cerințele minime privind capitalul eligibil, nu avem nici uh, schema de uh, asigurare a depozitelor. Ne lipsesc în continuare câteva elemente din uh, cadrul legislativ pe care vrem să-l înființăm, dar uh, e important să facem o analiză acum pentru a vedea uh, care au fost problemele, care au fost limitele și dacă mm, vedeți uh, probleme sau limite, ce s-ar putea face în cadrul mecanismului unic de supraveghere pentru a le remedia. Mulțumesc uh, pentru întrebare. Încă o dată vreau să repet că trebuie să respect niște limite de confidențialitate, însă pot să vă spun, da, mecanismul unic de supraveghere cunoștea problemele, pentru că în 2016, uh, în testul publicat de către Autoritatea Bancară Europeană, EBA, um, Banco Popular era pe, al treilea, pe locul al treilea uh, între băncile cu probleme um, și uh, avea o rată foarte ridicată de Um, o rată foarte ridicată de credite neperformante și se încadra la scenarii adverse. Dar trebuie să nu uităm faptul că aceste teste uh, realizate în 2016 nu au fost de tip uh, admis-respins. Uh, totuși, au făcut destul de vizibile problemele băncilor. La momentul respectiv, banca dacă mi-aduc aminte, a emis, a făcut o emisiune de capital de 2,5 miliarde și a reușit să um, primească uh, 5 miliarde. Deci o sumă destul de mare, ceea ce ar putea să explice și faptul că uh, lucrurile nu au stat mai rău. Trebuie să știți că noi nu suntem cei care uh, proiectăm scenariile pentru testele de rezistență uh, ale EBA. EBA nu este singura instituție care uh, este implicată în uh, strategiile, scenariile adverse. Și e foarte bine că supraveghetorii nu au conflicte de interese pentru că nu sunt cei care decid elementele de cuprins într-un test de rezistență bancară. Dar atunci când o țară se uh, se găsește într-un moment foarte dificil, în cel mai dificil moment al crizei în Spania. Uh, criza nu era în momentul cel mai dificil pentru că uh, Adică banca se găsea în momentul cel mai dificil din cauza bulei ipotecare care s-a spart și a afectat foarte puternic toate băncile. Uh, și deci nu era nerezonabil uh, problema, nu erau nerezonabile dificultățile în care se găsea această bancă. Um, și atunci, sigur că uh, s-a luat în considerare acest element atunci când uh, s-au analizat, s-au examinat rezultatele băncii la testul de rezistență. Dar, domnule președinte, așa cum ați spus, am făcut foarte multe inspecții pe teren acest lucru poate fi regăsit în uh, conturile publice, pentru că s-au adăugat miliarde de provizioane suplimentare um, pentru supravegherea bancară. Așadar, așa cum spuneți, sigur ar fi mai ar fi ușor dacă am putea să găsim greșelile pe care să le putem corecta, dar din păcate uh, nu reușesc, nici cu cunoștințele de azi, nu reușesc să-mi dau seama ce am fi putut face mai bine sau ce am fi putut face altfel. Și pentru că e prima dată în mai mult de trei ani uh, când noi declarăm că o bancă e în uh, pericol de a intra în uh, insolvență. Eu cred că greșit ar fi să nu uh, declarăm uh, acest lucru în cazul niciunei bănci niciodată, uh, pentru că uh, tocmai pentru asta au fost făcute regulile după care operăm. Și uneori o bancă poate să dispară din cauza faptului că conducerea ei nu a luat deciziile bune la momentul potrivit. Dar ce contează este să avem un cadru um, în care toate instituțiile să colaboreze bine. Și uh, procedurile necesare să aibă loc uh, uh, cu bine și, uh, după cum știți, banca așa uh, redeschis ușile și în Spania și în Portugalia, fără să pună în pericol banii publici, fără să uh, crească pericol în domeniul bancar. Și deci, cu modestie, pot să spun că am trecut testul acestui uh, cadru în această categorie de decizii dureroase și triste, cred că a fost una de succes. Îmi pare rău să spun asta, dar nu sunt de acord. Cred că ar trebui ca SSM să recunoască pur și simplu că au existat probleme și să, încearcă să, să încerce să găsească soluții la aceste probleme. Domnul Hecmark, domnule președinte, am înțeles, uh, mi s-a părut că v-am auzit uh, spunând că în ceea ce privește legislația nu avem MRL. Președintele, Avem, bineînțeles, MRL, dar pe hârtie. Aplicarea ar dura ani de zile. This is not for a debate. As everybody knows, they will take a bit. După cum toată lumea știe, va dura ceva până când uh, să fie implementate în totalitate aceste prevederi. Și asta a dus la situația în care, dacă uh, banca ar fi trebuit să fie supusă recapitalizării interne, ar fi trebuit să se ia fonduri din uh, depozite. Da, este totuși o diferență între uh, legislație și practică. Sander Lunes. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu multe din lucrurile pe care le-ați spus mai devreme. Bun venit, doamnei Nui. Aș vrea să continuăm să discutăm despre Banco Popular. În urmă cu 10 zile am discutat, am uh, citit o declarație a domnului Constanțiu, vicepreședinte al BCM, care spune motivele care au dus la această decizie țineau de problema de lichidități. A existat o, pro- o problemă în sensul că sau toată lumea a încercat să-și retragă um, fondurile din această bancă. Deci a fost o problemă de lichidități și uh, nu o problemă sistemică. E interesantă această idee. Deci o problemă de lichidități. Nu am văzut uh, imagini cu oameni care să stea la coadă la, ace- la această bancă să-și retragă banii. Bun, dar nu trăiesc în Spania, poate mi-a scăpat mie. Aș vrea să știu care, ce fel de măsuri, ce fel de praguri mai ales au fost folosite pentru a se ajunge la această decizie. Mai ales că avem mai multe cazuri uh, iminente sau posibile în Uniunea Europeană. Uh, are de-a face uh, și cu pos- uh, problema uh, de lichidități uh, care există în, în trei bănci italiene. Am înțeles că uh, depozitarii la aceste bănci uh, au emoții de uh, ceva vreme și mă întreb ce ați uh, recomanda ca acțiune la aceste bănci, în ce măsură aceste bănci sunt diferite de cazul Banco Popular. Domnul președinte, păi, în primul rând pentru că au trecut testul de rezistență. Doamna Nui, bineînțeles, um, adesea când o bancă um, este în insolvență, um, ultima etapă sau modul în care se materializează acest lucru este lipsa de lichidități. Însă, um, dar, bineînțeles, dacă băncile ar fi trebuit uh, în ultimii, în ultimii 2-3 ani să acumuleze miliarde de fonduri suplimentare, ar fi fost dificil. Dacă banca ar fi fost uh, pusă la vânzare de către președintele și Consiliul uh, Director al băncii, dacă banca a fost uh, pusă la vândare, a fost uh, din mai multe motive structurale, dar uh, lipsa de lichidități a fost ultima etapă și manifestarea unei boli preexistente. Dacă există un prag pentru lichidități, elementul care ar trebui evitat ar fi să nu ne regăsim în situația în care banca, la un moment dat, nu poate să își plătească datoriile și uh, prima soluție este vânzarea. Regulamentul este foarte clar aici. Condiții care trebuie respectate dacă se Uh, încalcă le, uh, prevederile în așa fel încât să fie justificată retragerea autorizării. Apoi, pasivele. Instituția este sau va fi în viitor uh, incapabilă să-și plătească datoriile sau pasivele um, care urmează să fie plătite și așa mai departe. Acesta este uh, cadrul juridic în care ne regăsim și pentru o bancă, dacă ea în continuare poate să-și plătească datoriile, înseamnă că nu este în prag de faliment. Dacă nu este capabilă sau nu va fi capabilă în viitorul apropiat să-și plătească datoriile, este în prag de faliment. Când ne confruntăm cu astfel de situații, nu avem foarte multă marjă de manevră. Trebuie să ne spunem asta este și trebuie să facem ce trebuie făcut și e mai bine să acționezi în timpul unui weekend, deci la sfârșit de săptămână, mai ales în țări în care nu este moratoriu, mai ales că la depozitar principiu, se aplică principiul primul venit, primul servit. Deci cel mai bine este să acționeze în weekend, așa cum s-a întâmplat și la Banco Popular. Trebuie luată decizia. Ramon Tremosa. Ramon Tremosa acum. Madame Nouy, bienvenue une autre fois à cet Parlement. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamnă Nui, bun venit la Parlament. Câteva întrebări în ceea ce privește Banco Popular. Pentru prima dată am avut de-a face cu o recapitalizare internă în Spania. Nu s-au folosit bani publici în um, rezoluția acestei bănci, ceea ce este un lucru pozitiv. Se pare că uh, mecanismul unic de rezoluție a funcționat în mod adecvat și rapid. Vom vedea în viitor dacă Banco Santander va putea uh, plăti mai puține taxe, având în vedere pierderile și beneficiile. Dar vom vedea. Um, câteva întrebări privind mecanismul unic de supraveghere și uh, rolul acestuia în uh, criza Banco Popular. Victor Constanțio, vicepreședinte al BCE, pe 7 iunie a spus că nu este o problemă de solvență, ci de Uh, lichidități. Aș dori să vă întreb dacă veți ancheta această informație ce a apărut în presă săptămâna trecută. Uh, ministrul Ghindon, Parlamentul Spaniol săptămâna trecută a spus că guvernele regionale și autoritățile locale și poate sistemul de securitate socială spaniol au fost cele care au beneficiat de pe urma um, retragerii depozitelor. Deci nu au fost cozi enorme în stradă, mici uh, depozitari care își doreau înapoi economiile, ci se pare că guverne regionale, autorități locale și regionale au retras miliarde de euro două zile înainte de intervenție. Deci aș vrea să vă întreb dacă veți ancheta eventuala posibilă, uh, eventuala decizie a guvernului spaniol care ar fi putut cauza această criză de lichidități. Și apoi, la Banco Popular, uh, atât datoria cât și uh, cocourile au fost complet eliminate. De ce ar investi cineva în uh, um, datorie um, subordonată unei bănci dacă există astfel de risc ridicat. Uh, uh, Prima parte a întrebării dumneavoastră, dacă anumite, anumiți depozitari mai puternici au putut să retragă depozite înaintea altora, eu nu am uh, puteri polițienești, nu ține de competențele mele, cred că justiția spaniolă sau autoritățile de piață ar trebui să uh, ia măsuri dacă uh, e nevoie de astfel de măsuri. În ceea ce privește obligațiunile de tip uh, COCO, o bună parte din MREL va face parte, va fi uh, alcătuit de aceste uh, tipuri de obligațiuni pe datorie subordonată. Asta înseamnă că oamenii ar trebui să uh, înțeleagă ce cumpără. Cred că uh, cei care uh, Um, care vând cu amănuntul nu ar trebui să poată um, achiziționa astfel uh, de um, astfel de obligațiuni. Uh, sunt într-adevăr instrumente Deci sunt instrumente periculoase și oamenii trebuie să știe foarte bine când cumpără aceste instrumente um, care este riscul la care se supun. Cons? Yes. Thank you. Mai am 30 de secunde. Aș dori să vă întreb dacă mecanismul unic de, rezolu- de supraveghere va ancheta această decizie și mi-ați răspuns că nu. Doamna Nui și domnul Balsels deodată. No, that's not my no. power, but they are, uh, Doamna Nui, deci nu, însă există autorități, uh, autorități uh, de piață, justiția spaniolă care se pot ocupa de acest subiect. S-a spus uh, S-a spus în urmă cu trei săptămâni că Banca Populară este solvabilă, iar cu o săptămână în urmă că este o bancă zombie, care este mai degrabă adevărat. Like the answer, but you got it. Domnul Gualtieri, chiar dacă nu v-a plăcut răspunsul, l-ați primit. Miguel Urban Crespo. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna Noi. După părerea noastră, rezoluția Păncii Populare a lăsat dubii serioase în legătură cu activitățile băncii spaniole, băncii populare, băncii europene și chiar și al guvernului, care a avut o atitudine foarte triumfalistă. Mm, suntem îngrijorați în legătură cu procedura. Știți că în noaptea de dinainte, au existat mișcări importante de depuneri, uh, ceea ce indică foarte clar că existau unii care au fost, uh, care au avut um, uh, informații privilegiate în legătură cu această rezoluție, au pierdut micii depunători și ca și cum nu ar fi fost suficient, vedem că din nou uh, Uh, compania Deloitte, deja condamnată în cazul Bankia în Spania, apare din nou la momentul oportun pentru a favoriza operațiunea și uh, emite un uh, raport care facilitează vânzarea acestei bănci cu un euro, ceea ce noi vedem ca o palmă. Uh, Vre, veți revizui uh, uh, aceste, aceste mecanisme, pentru că Banca Populară părea să fie perfectă, după cum a spus că colegul meu Tremosa, uh, o bancă bună, ministrul de economie îi spune că este o bancă, bancă zombie, deodată. În al doilea rând, nu este sigur că rezoluția băncii populare deschide uh, calea pentru litigii uh, și că nu s-a uh, Mm, respectat uh, prin, nu s-au respectat anumite principii. După aceea, acest uh, rezultat uh, reprezintă un pas de gigant înspre concentrarea sectorului financiar și ajungem la existența unor bănci prea mari pentru a cădea. Deci, în ultimul rând, aș dori să vă întreb dacă considerați că absorpția băncilor mijlocii de către marile bănci este un lucru pozitiv în termen de risc sistemic sau nu. Thank you very much. I hope I fully understand because you speak... Mulțumesc. Sper că am înțeles uh, bine ce m-ați întrebat, uh, pentru că vorbiți foarte repede. Sunteți o provocare pentru interpreți. În ceea ce privește mișcările depozitarilor, din nou, nu este puterea, nu ține de competențele mele, nu pot uh, interveni aici, dar există o marjă pentru ca justiția spaniolă să uh, ancheteze și să vadă dacă informații uh, interne au um, uh, făcut ca autoritățile să încerce să se protejeze mai bine decât micii de, depozitari. De data aceasta însă toată lumea a fost uh, protejată și nu s-au înregistrat pierderi. Uh, numai dacă micii depozitari dețineau capital privat, dar știm uh, foarte bine că uh, capitalul privat este diferit de depozite, deci capitalul uh, subordonat uh, datoriei uh, nu e, este practic capital privat și este supus riscului. Vor fi multe cazuri în justiție, în orice caz e normal. Să vedem și vom afla dacă s-a întâmplat ceva ilegal. Cred că acest lucru Uh, va fi clarificat în justiție. Am încredere în justiția țărilor membre. În ceea ce privește mai multe instituții prea mari ca să, dea ca să poată dea faliment, pentru mine nu este o chestiune de mărime, ci o chestiune de complexitate. Bineînțeles că o instituție mare va fi mai complexă decât una mai mică, dar este vorba mai degrabă de uh, complexitate, um, operațiuni de piață exotice, um, operațiuni în afara bilanțului, mai puțină transparență, tranzacții mai opace, toate aceste lucruri contribuie. Vorbim despre uh, uh, bankingul, bankingul retail, Santander și celelalte și de cele mai multe ori, tocmai acest sector de retail Um, și um, creditele în imobiliare uh, sunt problema. Asta nu cred că face să existe mai multe provocări în supraveghere decât um, au fost până acum, sau cel puțin aici. Președintele, timpul a expirat. Domnul Urtasun. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Nui. Trei întrebări concrete. În primul rând, în ceea ce privește uh, capacitățile noastre de intervenție rapidă. Articolul 13 din regulamentul uh, SRM spune că trebuie să Um, anunțați SRB când uh, se are loc o intervenție timpurie. Este clar că dacă există o deteriorare rapidă a situației financiare a unei instituții financiare, inclusiv probleme de lichidități, intervenția uh, rapidă este un instrument la dispoziție. Întrebarea mea este, a existat o intervenție rapidă în timpul, uh, în criza Banco Popular, da sau nu, dacă da, când s-a întâmplat și dacă nu, care au fost motivele pentru care nu au existat. A doua mea întrebare ține de problemele de lichidități uh, ale băncii. Este clar că într-un anumit moment la Banco Popular rata de acoperire cu lichidități era sub pragul obligatoriu. Aș vrea să știu, este o întrebare uh, concretă, aș vrea să știu din ce dată uh, Uh, această rată de acoperire cu lichidități a fost sub prag și sunt convins că aveți această uh, informație, pentru că având în vedere că această bancă era finanțată de Banca Națională uh, Spaniolă, sunt convins că știți. Este important să știm cât timp de cât timp Banco Popular funcționa nerespectând regulile. E important, în decembrie 2016, rata de acoperire cu lichidități era de 135%, deci peste prag cu mult. Ce s-a întâmplat și când a scăzut sub acest prag? Și a treia întrebare, și mă voi opri, domnule președinte, ține de gestionarea fostului Consiliu Director. A fost un dezastru total. Uh, Consiliul a, uh, a părăsit banca cu o pensie de 73 de milioane uh, de euro. A fost un mare scandal în Spania și scandalul a fost mare pentru că uh, micii depozitari și-au pierdut economiile. Ar vrea să știu opinia dumneavoastră. Asta nu ridică întrebări legiuitorului referitor la ce s-a întâmplat în aceste situații, pentru că poate că ar trebui să ne gândim și la uh, recapitalizarea internă a acestor fonduri. Mulțumesc. Măsuri de intervenție timpurie Există uh, sub cer de 4 CRR și BRD. Dacă am folosit măsuri de intervenție timpurie sub BRD, nu. Um, de ce? Pentru că trebuie să acționăm uh, cu uh, principiul proporționalității, ceea ce înseamnă că trebuie să luăm măsurile minime necesare pentru a obține un rezultat. Și cele două regimuri sunt văzute mod diferit, sunt considerate diferite de bănci, deci măsurile de intervenție uh, rapidă conform CRD, CRR sunt uh, obișnuite, pe când sub uh, BRRD sunt o avertizare puternică, însă e foarte greu să le avem sub BRRD pentru că este nevoie de această proporționalitate uh, Tocmai de aceea am trimis o scrisoare împreună cu um, vicepreședinții către comisie pentru a explica că uh, modul în care sunt formulate aceste măsuri în momentul de față este problematic, pentru că este foarte greu să se uh, aplice criteriile în care să intervină aceste măsuri. Din cauza acestui uh, acestei lacune juridice, majoritatea membrilor uh, mei um, nu reușesc să își dea seama dacă este prea devreme sau prea târziu. Nu putem să ne dăm seama când ar putea funcționa. De asemenea, am um, fixat acest punct uh, uh, considerând că ne deschidem cooperarea privind SRB mult mai rapid mult mai rapid decât dacă am fi luat aceste măsuri de uh, intervenție timpurie, conform BRRD. Acest uh, schimb de informații se bazează pe uh, principiul need to know, uh, nevoia de a ști. Și noi, ca supraveghetori, considerăm că da, trebuie să, să știe mult în anumite circunstanțe și când nu suntem siguri, mai degrabă mai mult decât mai puțin. Uh, nu s-a dus la niciun fel de distorsiuni, dar ar fi bine uh, odată cu revizuirea BRRD să se uh, creeze un mecanism de intervenție timpurie care uh, să funcționeze, să fie diferit de ce este prevăzut la CRD, CRR, astfel încât să putem spune unei bănci că o ia pe o cale ce, va, um, ce o va duce înspre rezoluție sau lichidare dacă nu schimbă um, macazul. Acesta este obiectivul acestui tip de măsuri. Nu vă voi da un răspuns la nivelul zilnic de acoperire um, de rată uh, de acoperire cu lichidități, um, este o chestiune de confidențialitate. Când am ajuns la acest prag, la o bancă, trebuie să ne întrebăm dacă există posibilitatea de uh, redresare, dacă se pot adopta soluții în cadrul băncii și de multe ori durează. Uh, bun, poate fi mai rapid în anumite circunstanțe, dar când este rapid, este pentru că uh, când se ajunge rapid la acest nivel, este că există anumite circunstanțe în banca respectivă. și noi încercăm să vedem când se va putea um, ajunge la această rată de acoperire a lichidității uh, și dacă nu se întrevede în timp util, trebuie să luăm o decizie mai dură. Mulțumesc, Marco Vali. Mulțumesc. Voi, îmi voi adresa întrebarea în italiană. În introducerea dumneavoastră ați spus pentru a ena oară că trebuie să acționăm rapid, mai ales în ceea ce privește creditele neperformante. Avem o problemă cu um, distorsiunea de concurenței între bănci. Avem uh, bănci care cu greu suportă povara balanței lor, bilanțului lor. Multe bănci, mai ales în Italia, sunt bănci cu multe credite neperformante și dacă te grăbești să vinzi aceste credite, e problematic, pentru că trebuie vândute la un preț care ar fi sub valoarea pe care ai putea să o obții. Deci e o situație de stres care va mai crea un stat de probleme pentru aceste bănci. Asta creează o distorsiune a Uh, concurenței față de bănci care în trecut au primit ajutor public. Aceste uh, bănci uh, care au primit ajutor în trecut vor fi supravegheate foarte îndeaproape și practic le permitem celorlalt, celorlalte bănci, bănci să profite de pe urma creditelor neperformante. Și ce se întâmplă cu activele de alt al treilea, al treilea rang, dar avem și uh, active de al doilea rang, poate de 12 ori mai mult decât credite neperformante. Încerc să îmi dau seama care este nivelul real de risc sistemic cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană. Înțeleg că există și active de nivel 2 și 3 și aș vrea să știu care e situația. Tot aud insistându-se asupra creditelor neperformante, fără să vorbim niciodată de celelalte uh, tipuri de active. Well, when you mentioned that atunci Hurry, I think uh, I fail to see the, the, the speed on the hurry. Uh, we took uh, over... Da, am preluat supravegherea în 2014, suntem în 2017 acum și am parcurs un uh, proces îndelungat de publicare de orientări, consultări cu privire la orientări și uh, acum suntem în etapa în care cerem băncilor să ne um, furnizeze planurile lor pentru creditele neperformante. După cum am spus și mai devreme, aceste planuri trebuie să fie ambițioase pentru că nu se poate continua tot așa uh, Uh, timp de decenii, dar trebuie să fie și realiste. Deci analizăm capacitatea băncilor și e ca elevii dintr-o clasă. Dacă um, elevul se străduiește și face tot ce poate, chiar dacă nu e ideal, acceptăm, uh, acceptăm uh, planul respectiv atât timp cât merge în direcția corectă. În ceea ce privește vânzarea activelor, ați spus că prețurile nu sunt uh, atât de ridicate cum le-ar plăcea băncilor. Da, suntem într-o economie de piață. Și pentru a stabili prețul uh, se aplică legile, legile cererii și ofertei. Avem 900 de milioane de uh, expuneri neperformante în zona euro. Scade, dar nu așa de repede, această cifră. Asta înseamnă că Până la urmă, cei mai puternici în uh, această tranzacție sunt cumpărătorii, nu vânzătorii. Și da, prețurile sunt dezamăgitoare. Și noi suntem dezamăgiți uneori. Pentru că cu cât mai multe fonduri obțin băncile, cu atât mai puternice și solvabile sunt. Vă înțeleg poziția. Însă, da, este posibil ca primii veniți să fie mai bine uh, serviți decât uh, cei care vor uh, ajunge la final. În ceea ce privește activele de rang 2 sau 3, aș prefera ca cele două întrebări să nu fie legate, pentru că sună ca, mm, ca uh, mai lăsați-mă cu creditele neperformante, uitați-vă în altă parte. Trebuie să ne uităm peste tot după criză, care a fost uh, o, o problemă uh, pe piețe, au crescut problemele și pentru activele de nivel 2 și 3. Deci, dați-mi voie să vă amintesc că la evaluarea cuprinzătoare, evaluările au fost 47,5 miliarde și în, în ciuda analizei um, la nivelul 3 am avut 42,9 credite și 4,6 care erau operațiuni de piață. Deci, deocamdată magnitudinea este diferită. Aș dori să menționez că activele de nivel 2 și 3 nu sunt uh, toxice, nu sunt neperformante, ci sunt performante. Altfel, ar fi imediat afectate de evaluarea pieței sau de evaluarea prin modele pe care le controlăm. Deci, uh, analizăm totul și nu vom ignora unele lucruri pentru că analizăm altele. Încercăm să avem o abordare cuprinzătoare. Thank you, but they are Vă mulțumesc, dar acestea sunt lichide? Nu, nu sunt foarte lichide. Da, dar este altă problemă. Marcoțanii. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Nui, mă iertați dacă nu împărtășesc viziunea după dumneavoastră foarte pozitivă în legătură cu prima aplicare a directivei BRTD. Persistă încă multe aspecte controversate și știrile uh, din anumite ziare spun că poate uh, sistemul este foarte fragil în ceea ce privește fragilitatea Uniunii Bancare și că SSM în loc să prevină anumite evenimente, este dus de eh, aceste evenimente. O autoritate ca dumneavoastră, a cărei obligație este de a monitoriza strict nivelul de lichiditate în sistemul bancar, cum poate să permită unei instituții să nu aibă aproape niciun fel de lichiditate într-o zi uh, lucrătoare pe o piață deschisă. În mod foarte clar ceva nu este în ordine ceva nu mai nu funcționează în monitorizarea uh, garanțiilor în, cazul BCE. Se pare că acesta a fost cazul în ultima uh, cerere de acoperire de um, garanție de 18 miliarde de euro BCE a acordat 3,5 sau 4% milioane de lichidități, deci mai puțin de 10%. Până la urmă este o sumă infimă din, uh, de, comparativ cu ce s-a solicitat în uh, Uniunea Bancară și BRD uh, se pare că în, în loc de a preveni o, un uh, risc de precipitare asupra băncii. Uh, aceste regulamente mai mult au ajutat o asemenea de situație. Uh, parcă ar fi existat îngrijorări în legătură cu sistemul bancar angro, deci posibilitatea de a vânzare a băncilor cu probleme în BRT pare să, fie, să nu se fie, pare să nu ia în considerare faptul că s-ar putea să existe condiții mai ușoare, după cum a făcut-o Banca Santander, care avea o, și am fost uh, Domnule președinte, dumneavoastră ați vorbit 10 minute, dați-mi voie să termin, vă rog. Uh, comparativ cu acest caz foarte minor. Well, uh, question... În ceea ce privește dacă permitem o, unei bănci să nu dețină lichidități atunci când banca este considerată una slabă, mm, avem o uh, monitorizare zilnică a lichidităților, deci monitorizăm îndeaproape atunci când intrăm într-o perioadă periculoasă, poate să fie o monitorizare orară a lichidității. Din nou, nu există factor de declanșare. Singurul lucru uh, pe care îl cerem, uh, facem o monitorizare până când considerăm că nu, uh, când creditorii nu mai sunt, pot să fie plătiți până există posibilitatea de a avea lichidități suplimentare. Ați menționat că considerați că BRD facilitează precipitarea asupra băncii. Eu nu sunt uh, legiuitor, însă, după părerea mea, nu cred că se întâmplă așa. Nu cred că cu BRD uh, Uh, pot să apară uh, asemenea cazuri, sunt, uh, există un anumit moratoriu, însă cred că directiva și-a trecut testul. În ceea ce privește la asistența cu legitimitate de urgență, o bancă, dacă poate să mm, o bancă poate să primească această asistență de urgență uh, poate să o facă, cel puțin în anii mei anterior de supraveghere la nivel național, atunci când se exista riscul de rambursare, uh, se începea utilizarea uh, fondurilor contribuabilului. Doar atât pot să vă spun. Vă mulțumesc, Romana Tomț. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare foarte concretă în legătură cu rolul BCE, în legătură cu un caz din statul meu, Slovenia. Nu voi explica foarte pe lung. În multe, ca, ca și alte țări, Slovenia s-a Uh, confruntat cu probleme grave legate de sectorul bancar și cu consensul Comisiei Europene, uh, recapitalizarea băncii Nova Ljubljanska, Banca de Stat, uh, a avut loc această recapitalizare cu un angajament din partea guvernului că banca va fi vândută până la sfârșitul acestui an, dar cu câteva săptămâni în urmă, guvernul a decis să nu își îndeplinească această promisiune, deci banca nu va fi vândută, dar mai este ceva în spatele acestei povești. Există o anchetă în curs a unei comisii a Parlamentului Sloven pentru a afla ce a determinat uh, poziția atât de negativă a băncii. Comisia de anchetă a descoperit uh, uh, uh, anumite fapte surprinzătoare sau mai puțin surprinzătoare. În uh, trecut, această bancă nu a făcut o conversie a creditelor, ci, evident, banca în sine a fost implicată în spălare de bani se pare că transferuri de aproape un miliard de dolari au fost făcute din banca de export iraniană în momentul în care exista un embargo expus de către, impus de către Consiliul Uniunii Europene. Deci întrebarea mea pentru dumneavoastră, de vreme ce una dintre atribuțiile principale ale BCE este să asigure caracterul de uh, de sine stătător al acestor bănci și ELB este una din, NLB este una din aceste bănci. Aveați cunoștințe în legătură cu aceste nereguli în general și ați fost informate în legătură cu acest caz specific de spălare de bani și care este sensul supravegherii BCE acum că știți, aveți informații în legătură cu acest caz, veți acționa. Care este rolul BC în acest uh, caz? Vă mulțumesc pentru răspuns. V-am ascultat cu v-am ascultat uh, foarte atent pentru că aceste uh, fapte au, s-au întâmplat înainte de a exista SSM. În ceea ce privește spălarea banilor, noi nu răspundem de lupta împotriva spălării de bani. Asta răspunde, ține de autoritățile naționale, câteodată țin de băncile centrale, un departament de supraveghere bancară, însă noi nu uh, răspundem de lupta împotriva spălării de bani, deci nu acționăm ca atare în uh, împotriva spălării de bani. Și bineînțeles, atunci când suntem informați, ceea ce nu este întotdeauna cazul, considerăm că este un semnal de, uh, gestiune, de proastă gestiune a riscului, um, controle interne proaste, o slabă guvernanță, începem să examinăm mai îndeaproape acele elemente pentru a ne asigura că nu există un risc să se repete acest lucru și, bineînțeles, este uh, un aspect foarte negativ în evaluarea băncii, însă doar atât vă pot spune pentru că noi nu răspundem de lupta împotriva spălării banilor. Pervanș Beres. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnule președinte, prima mea întrebare se bazează din nou pe uh, cazul băncii populare. Pentru că dacă uh, rezumăm lucrurile, totul s-a întâmplat foarte bine pentru că exista un cumpărător. Dat fiind, dată fiind repartizarea activelor băncii populare în Spania și Portugalia, pentru că înțelegem că cei care au fost în prima linie de negociere au fost uh, autoritățile spaniole, și după aceea care a fost impactul acestei decizii de rezoluție uh, pentru Portugalia. Înțeleg foarte bine că, ave, că veniți să ne spuneți că totul s-a întâmplat bine. Însă, din contră, dacă nu ar fi existat uh, acest uh, cumpărător, nu Eh, dacă am avea o, o soluție de tip EDIS, atunci am fi avut uh, o situație diferită. Îmi spune, ne spuneți că nu răspundeți de lupta împotriva evaziunii fiscale V-am pus o întrebare în scris la care nu ați avut uh, ocazia să răspundeți în legătură cu un studiu recent executat de Oxfam care identifică activitatea a numeroase bănci europene în paradisuri fiscale. Îmi spuneți că juridic nu intră în câmpul dumneavoastră de activitate. Însă, Totuși, comportamentul acestei Dumneavoastră sunteți singurul organism de supraveghere europeană, deci dacă dumneavoastră nu faceți acest lucru, cine va supraveghea lucrurile? Dacă ne spuneți că nu aveți mandat, că nu doriți, că nu aveți mijloacele, trebuie să ne o spuneți, pentru că trebuie atunci să schimbăm legislația Uh, și în domeniul de aplicare, în domeniul supravegherii de către SSM. Vă mulțumesc. Dați-mi voie să răspund în engleză pentru întreaga comisie. Ați spus că nu este o problemă pentru că a existat un cumpărător. Chiar și în acest, acest caz, am avut un singur cumpărător pentru întreaga bancă care și-a asumat responsabilitatea pentru tot, active, pasive, inclusiv uh, posibilul risc uh, juridic. Uh, emis, avusese loc o emitere de capital în 2016 bazată pe conturi care ar, au trebuit să fie modificate. Deci acest lucru ar putea foarte bine să ducă la in procese în instanță. Cumpărătorul și-a asumat uh, toate aceste probleme ale băncii. Dacă ar fi existat o altă posibilitate, aceasta ar fi fost ca cumpărătorul să nu să cumpere doar o parte și ar fi însemnat că această această uh, bancă utiliza fonduri pentru a uh, a nu-și asuma riscul de uh, procese în instanță sau să elimine partea slabă a băncii și să cumpere doar partea bună. Deci lucrurile nu sunt în alb și negru, există diverse posibilități oferite de, oferite de RRD ca cumpărătorul să își asume totul uh, cu posibilitatea de a redeschiderea băncii uh, fără întreruperea activității, ceea ce, după părerea mea, este cel mai bun rezultat posibil. Să se redeschidă banca într-o zi lucrătoare fără niciun fel de întrerupere. Într-adevăr, aveți dreptate că Uh, sistemul european de garantare a depunerilor uh, dispare uh, dacă nu se aplică, există consecințe dar, de exemplu, în cazul Portugaliei, unde fondurile de garantare a depunerilor deja fusese utilizate pentru alte bănci și alte probleme, au existat uh, aspecte serioase legate de aceste cheltuieli. Uh, după cum existau și filiale, care acestea au trebuit să fie lichidate și ele pentru că erau în responsabilitatea autorităților portugheze. Și a fost uh, o situație suboptimă. Dar eu cred cu tărie că faptul că avem SSM și SRB uh, și capacitatea de a lucra împreună cu Portugalia și autoritățile spaniole, uh, care au cooperat foarte bine cu noi, toate aceste lucruri au permis uh, rezultatul bun. Am aflat astăzi că mi-ați transmis în aprilie o întrebare pe care am primit-o la 8 iunie la SSM. Deci, uh, de aceea nu v-am transmis încă răspunsul. Uh, colegii mei lucrează la uh, acest răspuns. Mi-au transmis un proiect de răspuns pe care însă trebuie să-l revizuiesc. Din păcate, această întrebare a ajuns foarte târziu ca cetățean împărtășesc opinia dumneavoastră că toate acele aspecte legate de uh, spălarea de bani, uh, paradisurile fiscale uh, trebuie să fie pedepsite uh, și că trebuie să condamnăm instituțiile care uh, nu contribuie în mod proporțional la societate, la regiuni, însă nu avem aceste responsabilități, din păcate, nu pentru că nu avem suficiente resurse, dar depinde de Parlament și de celelalte instituții să decide dacă vrem să avem un sistem european anti-spălarea banilor. Ar fi foarte logic, pentru că există o serie de state mici. au avut o contribuție foarte mare la acest, această piață a serviciilor de plată prin aceste bănci corespondente. Dar nu ne putem asuma această Uh, responsabilitate, avem 19 parlament, par, parteneri, uh, aproape niciodată, de, cu excepția Franței, instituțiile nu s-au aflat în același cadru de supraveghere. Deci uh, aici ar trebui să existe un alt regim împotriva spălării de bani. Vă mulțumesc, Gabriel Mato. Mulțumesc, domnule președinte. Vor vorbi despre Banca Populară pentru că este o problemă pentru mii de mici investitori care se gândesc că această bancă a dat faliment și se chestionează chiar credibilitatea mecanismului unic de supraveghere. Și m-a îngrijorat intervenția dumneavoastră pentru că cred că există un exces de uh, încredere. Spuneți că s-a redeschis, că s-a salvat banca fără bani publici, ar fi, un, ar fi fost un uh, succes al mecanismului de rezoluție și a economiei spaniole, dar trebuie să recunoașteți că a existat un eșec. Dacă cu un an în urmă s-au trecut toate testele de rezistență și dumneavoastră ne a spus că poate să facă față cu succes unui scenariu contrariu. Ce se întâmplă? N-au funcționat bine testele de rezistență, responsabilii nu au detectat uh, slăbiciunile sau ați spus uh, ceva că au existat câteva indicii, dar atunci cum s-a putut ajunge la acest rezultat? Eu am dubii și de aceea aș dori să-mi spuneți dacă a existat un eșec, ce lecție putem să tragem, ce învățământ. Noi credem că este un sistem bun, însă ceva a eșuat. Sau dumneavoastră considerați că totul a funcționat bine, din punct de vedere al supravegherei, nu din alt punct de vedere. Pentru că, logic, aș dori să știu dacă dumneavoastră nu aveți Uh, instrumentele necesare pentru a vă confruntați cu situația? Sau aveți instrumentele, dar acestea nu au funcționat? Sau ce s-a întâmplat? Și după aceea, dacă au funcționat bine mecanismele de uh, a face față crizei bancare. Într-adevăr, există mecanisme, însă acestea au funcționat sau nu, pentru că nu putem să fim liniștiți uh, cu acest tip de rezultat. Vă mulțumesc. Very much. Well, I, I think... Vă mulțumesc. Da. Mi se pare că spuneți că închiderea unei bănci e ceva ce n-ar trebui să se întâmple vreodată. Dar noi am declarat în mai mult de trei ani o singură bancă ca fiind în incapacitate de plată și ea și-a deschis ușile în ziua următoare Uh, fără ca um, proprietarii uh, depozitelor, titularii depozitelor să fi pierdut vreun ban. Nu spun că a fost ușor, uh, că a fost frumos sau n-a fost dureros, dar mă tem că Bun, mi-aș dori să putem face același lucru data viitoare când va trebui să luăm o decizie astfel de dureroasă, ca banca să-și redeschidă ușile în ziua următoare fără ca cineva să pierdă vreun ban. Și mesajul pe care l-am auzit până acum nu a fost acela că n-ar trebui vreodată să declarăm uh, că o bancă va uh, intra în incapacitate de plată sau în insolvență. Um, trebuie să ne gândim la daunele create pentru toate celelalte bănci puternice, ca în regiu- într-o regiune unde există o capacitate excedentară de servicii bancare, să menținem în mod artificial uh, în funcțiune toate băncile care au uh, probleme. Eu cred că acest lucru ar reprezenta o problemă reală, nu faptul că odată, în decurs de trei ani de zile, a trebuit să declarăm că o bancă e probabil să intre în insolvență și a putut să-și deschide ușile în urma următoare, în ziua următoare. Care sunt învățămintele? Eu văd două. În primul rând, supraveghetorii ar trebui să aibă mai multe competențe pentru a uh, impune uh, măsuri uh, care trebuie luate în mod oportun pentru a uh, rezolva creditele neperformante. Pentru că există mai multe bănci care în momentul de față au uh, niște rate de capital uh, comun de nivel 1 foarte frumos, dar care stau pe uh, o uh, pe un teanc de uh, expuneri neperformante. Uh, sigur, procesul trebuie să fie unul uh, treptat. Există, sigur, activele moștenite, care, a căror redresare durează și trebuie să facem lucrurile pentru fiecare bancă în parte, dar pe viitor asta trebuie să facem, să ne asigurăm că creditele de calitate slabă, creditele neperformante sunt acoperite de provizioane în uh, timp util. Proviziuni care să permită apoi schimb, uh, vânzarea uh, acestor expuneri neperformante fără pierderi. Da, suspectez că domnul Mato nu este de acord, pentru că dânsul nu spune acest lucru. O secundă, domnule președinte. Spuneți că, din fericire, această bancă nu s-a închis. Da, asta nu din cauza succesului supravegherii, ci din cauza puterii economiei spaniole și a situației generale. Unless you wish. Okay. Nu știu, dacă doriți să răspundeți? În orice caz, Nimeni nu spune că problema a fost rezoluția băncii. Problema este faptul că lucrurile s-au întâmplat uh, așa, peste noapte, ca o surpriză și că prea mult timp banca avea probleme și nimeni n-a făcut nimic. Fernandez. Mulțumesc, domnule, domnule președinte. Continuăm cu Banca Populară. Ați spus că Banca Populară a fost redesată fără creare de tensiuni, însă Ehm, ehm, supravegherea bancară spaniolă a interzis eh, vânzările pe descoperit și situația este destul de agitată, deci eu cred că s-au generat anumite tensiuni. Deja mă îndoiesc că Banca Populară avea doar o problemă de lichiditate. Dacă ar fi fost vorba doar de lichiditate, există instrumente suficiente pentru a o ajuta. Și mă uh, și mi se pare ciudat că nu s-au folosit aceste intervenții. Ați spus că intervenția uh, timpurie nu a fost uh, considerată oportună datorită costurilor, însă până la urmă s-a ajuns la o rezoluție. Pe de altă parte, cum, se po- cum e posibil ca o bancă să rămână fără garanții și cum este posibil ca restul de măsuri pentru a acorda lichidități nu s-au utilizat în mod convenabil. Eu cred că foarte probabil a existat o problemă de solvență subiacentă și în interiorul acestui pachet uh, mecanismul de supraveghere a eșuat. Dacă credeți uh, uh, credeți că bilanțul era unul corect sau a fost manipulat? După aceea și raportul Deloitte care a dus la rezoluție, acest raport trebuie să fie public. Trebuie să știm cum s-au cuantificat aceste necesități de uh, proviziune suplimentare de la 2 la 8 miliarde de euro. Ați spus că testele de rezistență sunt elaborate de EBA, dar, de fapt, Credem că a existat o problemă de supraveghere, fie în interiorul mecanismului, prin, fie din, prin ascunderea anumitor aspecte din interiorul instituției. Și nu cred că uh, situația nu credeți că situația care, a ceea ce s-a întâmplat în noaptea de dinainte, când au existat mișcări de capital, ar putea să pună uh, probleme de risc de hazard moral și că poate este mai bine să se aștepte rezoluția. Vă mulțumesc. Uh, da, foarte multe întrebări uh, care ar uh, încălca cerințele de confidențialitate. Uh, deci nu o să pot să vă dau răspunsuri precise în ceea ce privește lichiditatea. Pot să vă spun doar că uh, eu nu lucrez pe partea monetară și n-am nimic de a face cu asistența de lichiditate de urgență. Um, știu că decizia este una națională, care trebuie apoi adusă în fața BCE-ului pentru confirmare uh, dar e vorba de un risc național pe care și-l asumă uh, nivelul național. În ceea ce privește erorile de supraveghere, sigur că vom face o evaluare ulterioară uh, minuțioasă, dar deocamdată uh, sunt uh, foarte multe situații și elemente care uh, converg uh, și având rezultatul că banca a ajuns în situație de insolvență, vom vedea apoi la analiza uh, ulterioară ce am fi putut să facem în plus sau ce s-ar fi putut face altfel. Uh, problema de hazard moral a cumpărătorului Aici sigur că trebuie să-și dea consimțământul și cumpărătorul și vânzătorul și în rezistența de a cumpăra în condiții normale vine de la vânzător care poate că se așteaptă la un preț mai ridicat decât cel care este oferit. Um, pentru că Bancul Popular anunțase piețele că vor să vândă și au uh, oferit informațiile necesare. Poate că ar fi fost bine să se miște mai repede, uh, pentru că acum toată lumea cunoștea situația, dar uh, vânzătorul nu a decis să accepte prețul oferit uh, de, uh, de cumpărători. Seamănă un pic cu situația expunerilor neperformante. Aici mi se spune că, bun, vânzarea nu poate avea loc pentru că prețul nu este la nivelul corect. Dar, da, în general, vânzătorii vor un preț mai mare. Dacă eu îmi vând apartamentul, de cele mai multe ori cred că, că valoarea este mai ridicată decât uh, este în realitate pentru că mie îmi place apartamentul, am uh, amintiri frumoase acolo, acolo E aceeași situație. Atunci când vinzi, uh, ai niște așteptări în ceea ce privește prețul, dar în cele din urmă prețul este corect dacă găsești pe cineva care să cumpere la acel preț. Dacă nu există niciun cumpărător la acel preț, atunci uh, e clar că cumpărătorii sunt cei care au poziția de negociere mai bună. De aceea este mult mai bine să vinzi cât mai repede posibil, astfel încât să eviți această situație de hazard moral. Mulțumesc. Mă impresionează încrederea dumneavoastră în funcționarea perfectă a, a piețelor care oferă cele mai bune prețuri. Ultimele două întrebări, Danuta Hübner și Jim Morgan. Da, nu e, nu e corect. Dar nu știu când vă vom revedea data viitoare, doamne președinte. Deci vreau să vă adresez o întrebare referitoare uh, la revizuirea care va avea loc în curând a autorităților europene de supraveghere. Ă, știți foarte bine că există persoane care consideră că ar trebui să um, existe drepturi, ă, ă, un drept de vot pentru EBA în cadrul mecanismului unic de supraveghere. Există um, persoane în Europa care consideră că EBA ar trebui să se apropie mai mult de mecanismul unic de supraveghere și în același timp acesta să se îndepărteze de BCE. Dar mai sunt și cei care cred că aceste instituții ar trebui să rămână separate, că EBA ar, continua să își, ar trebui să-și continue activitatea de reglementare. Mă întreb dacă aveți vreo reflexie în ceea ce privește această situație. Cum ați vrea să meargă lucrurile pe viitor? Luigi Morgano. Presidente, negli ultimi scambi di da, mulțumesc, domnule președinte. Ultima dată când am avut un uh, schimb de vederi uh, cu dumneavoastră în comisia noastră, ați vorbit despre multe subiecte. Uh, ați vorbit despre pachetul bancar, singur, Și ați menționat despre actele legislative. Um, ați menționat toate actele, legislative, actele legislative. Se face o schimbare acum către un regim uh, de tranziție pentru introducerea IFRS 9, standardului de raportare financiară numărul 9, uh, și ați făcut uh, referire la aplicarea acestuia. Întrebarea este cum ne aliniem uh, Statelor Unite, pentru că în Statele Unite aceste dispoziții intră în vigoare în 2020. De asemenea, în uh, regulamentul privind cerințele de capital, uh, spuneți că EBA urmează să elaboreze un raport, însă pe mine mă îngrijorează că sectorul bancar european ar putea să fie dezavantajat din punctul de vedere al concurenței, pentru că piețele vor lua în considerare situația și noile uh, reguli cu privire la uh, emiterea de datorie care să poată fi recapitalizată uh, la nivel intern. Um, credeți că piețele vor absorbi uh, aceste titluri de valoare sau vor, fi, vor avea niște prețuri uh, excesiv de ridicate? Pentru că ne uităm care sunt dificultățile băncilor din Spania și Italia care au credite neperformante. Dacă noile reguli s-ar aplica de astăzi, prima rezoluție a Banca Popular oare nu ne arată că directiva privind redresarea și rezoluția bancară are și ea problemele ei? Oare n-ar trebui să așteptăm să acumulăm mai multă experiență cu regulile actuale? Și credeți că schimbările propuse ar putea să aibă un impact negativ asupra stabilității sectorului, sistemului bancar european și a stabilității eh, redresării europene în general? Permiteți-mi să, să răspund celor spuse de domnul președinte. Nu, eu nu am încredere în piețe în anumite privințe și mai ales în ceea ce privește prețul ridicat al capitalizării pe piață. Asta a fost partea problemei și probabil de aceea banca nu voia să, să vândă instituția pentru că dorea un preț mai potrivit. Comitetul de conducere al băncii considera că riscul uh, juridic uh, este prea ridicat. Deci eu nu am încredere în uh, piețe oricând, orbește. Uneori piețele funcționează mai bine, uneori mai puțin bine. Nu sunt uh, ușurată că nu uh, există un drept de vot la EBA. Cred că vocea europeană ar trebui să se audă mai puternic la EBA. Și sunt neplăcut surprinsă că nici măcar uh, Andreea Enria nu votează la EBA. Asta e o greșeală din punctul meu de vedere și sper ca în cele din urmă vocile importante să ajungă la o decizie europeană. Acest lucru se întâmplă de multe ori, dar poate nu de fiecare dată. Deci, da, vocea europeană ar trebui să fie mai puternică la EBA, începând cu votul pentru Andreea Enria. Apoi, care ar trebui să fie schimbările EBA după Brexit? E bine, eu văd că EBA are două roluri. Se ocupă de activitatea de reglementare, încearcă să armonizeze uh, Uh, directivele, să operaționalizeze uh, regulamentele, ceea ce e foarte bine, pentru că dacă n-ar face EBA acest lucru, ar trebui să facem noi și ar fi mult de muncă. Și deci cred că EBA are un rol uh, um, de jucat uh, mai mult pe partea de reglementare și noi pe partea de supraveghere. În ceea ce privește standardul de raportare financiară, eu nu sunt favoarea aplicării imediate a acestuia. Dacă nu facem nimic, dacă nu se votează o schimbare accelerată, atunci uh, atunci acest standard va trebui aplicat imediat și complet uh, deci e nevoie de un vot din partea Parlamentului pentru a împiedica acest lucru, pentru că acest lucru este înscris în text acum. Deci eu uh, susțin introducerea temporară pentru a, previ, a preveni un șoc uh, inițial. Uh, pentru că uh, aplicarea cerințelor prudențiale vor duce la o scădere puternică a capitalului uh, comun de nivel 1. Deci nu cred că ar fi o idee foarte bună. Uh, în același timp, n-ar trebui să fie uh, permis uh, o perioadă de tranziție prea lungă, pentru că nu vrem să pregătim uh, o lume în care să fie mai ușor să existe credite neperformante. Deci să încercăm să nu acumulăm uh, credite neperformante în timp ce încercăm să facem față celor pe care le-am acumulat deja. Președintele, mulțumim uh, foarte mult uh, doamnei Daniel uh, Nui. A fost o discuție intensă, dar și subiectele au fost complexe, pun provocări serioase și în ceea ce privește posibilele neajunsuri ale supravegherii pe care nu suntem de acord, în mod clar Parlamentul va trebui să fie uh, informat uh, și de acum înainte trebuie să monitorizăm situația în continuare pentru că trebuie să ne asigurăm că uh, aplicăm în mod optim instrumentele pe care le avem și dacă nu avem instrumente suficiente sau suficient de bune, trebuie îmbunătățite pentru că supravegherea uh, eficace este um, esențială mai ales în condițiile în care uh, avem un cadru care nu este optim, nu este complet uh, al Uniunii Bancare. Deci vă mulțumim încă o dată și, sigur, ne continuăm colaborarea în scris pentru a înțelege mai bine ce a funcționat și ce nu a funcționat în acest proces. Mulțumesc! Dear colleagues, I would like to welcome the multi Dragi colegi, aș dori să-i urez uh, bun venit ministrului de finanțe maltez, domnul uh, Cicluna. Ne cerem scuze pentru întârziere. Uh, ne cerem scuze pentru întârziere, dar am, avut o audiere intensă a președintei Mecanismului Unic de Supraveghere. Vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat invitația noastră de a încheia președinția malteză prin acest schimb de opinii. Aș dori să spun că îl felicit pe domnul ministru Cicluna și președinția malteză. Cred că în domeniul nostru președinția a fost una de foarte mare succes Președinția malteză a prezidat o serie întreagă de trialoguri și a fost uh, de succes pentru că multe dosare au fost închise, securitizarea, programele statistice, capitalul de risc, s-au făcut multe progrese și în alte domenii, EFSI, spălarea banilor, mai sunt uh, încă um, două trialoguri la EFSI deci aș dori să mulțumesc și să felicit președinția malteză pentru uh, cooperare și rezultate, pentru marile realizări, realizări uh, obținute. Și în principiu aș dori să vă felicit și pentru munca uh, de la Ecofin și în promovarea serie, unei serii întregi de dosare, inclusiv în ceea ce privește taxarea. Aș dori să le amintesc colegilor că schimbul de opinii de astăzi se Uh, concentrează asupra prezenției malteze și nu uh, asupra postului domnului Cicluna, Cicluna ca uh, președintele ale COFIN. Dragi colegi, mă bucur să mă întorc în Parlamentul European. Mă bucur de a sub, să pot sublinia progresele făcute sub uh, președinția noastră și aș uh, dori să mă refer la uh, ce, dosarele încheiate, dar și la cele care sunt pe rol uh, deocamdată. În general, precum președintele, aș vrea să spun că suntem mulțumiți de ce am obținut. Am avut prioritățile noastre, uniunea piețelor de capital, um, taxarea și cred că am avut câteva rezultate bune, iar dosarele pe rol sunt destul de avansate. Sperăm că înaintea finalului lunii chiar să putem ajunge la încheierea uh, unor alte dosare. Toate acestea, bineînțeles, sunt în, într-un context economic uh, foarte specific. Uh, redresarea se consolidează în continuare. Acest lucru îl vedem la Eurogrup, dar și la Ecofin. Uh, ne-au vorbit despre asta Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană. Redresarea mm, pare să aibă o bază destul de extinsă, deci nu este numai în anumite sectoare. Ne Um, asigură faptul că economia noastră este rezistentă, iar unele dintre amenințările trecutului nu s-au materializat în lunile trecute. În același timp, toate statele membre se confruntă cu um, provocările unei creșteri pe termen lung. Pentru asta este nevoie de acțiuni hotărâte de ambele părți al cererii și al um, ale cererii și ale ofertei. Asta am încercat să facem în președinția noastră, să ghidăm uh, președinția în, spre reglementare financiară, fis, domeniul fiscal, uniunea bancară și, în ultimul rând, uniunea piețelor de capital. Să încep cu munca Consiliului în ceea ce privește coordonarea politicilor economice. În martie, Consiliul a adoptat recomandările pentru 2017 pentru zona euro. Această adoptare a, fost, a avut loc în urma unor discuții constructive și sincere între miniștri și în urma sprijinului Consiliului European. Recomandările, într-un mod echilibrat, abordau schimbările politice cu care, de politici cu care se confruntă statele membre, atât la nivel individual cât și la nivel colectiv. Au fost de asemenea baza recomandărilor specifice pentru fiecare țară uh, din, uh, do, pentru 2017 adoptate săptămâna trecută, ce vor fi adoptate formal de Consiliu în luna iulie. În ceea ce privește politicile fiscale, statele membre au uh, ales să nu uh, stabilească o poziție fiscală ex ante pentru zona euro oricum ar fi fost uh, complicat acest lucru. Însă a existat un consens referitor la faptul că este nevoie de un echilibru între promovarea uh, creșterii și alte elemente și pentru acesta era nevoie de o abordare specifică pentru fiecare țară. În acest sens a existat și un raport al FMI uh, cu privire la articolul 4 statele membre care au o poziție fiscală sub uh, cadrul european au fost invitate să, folo să folosească această poziție, mai ales pentru investiții. Pe de altă parte, statele membre cu o datorie publică mai ridicată uh, ar trebui să se uh, concentreze asupra consolidării fiscale, în conformitate cu, cu regulile noastre comune. Statele membre ar, ar trebui să-și consolideze eforturile pentru a avea eficiență mai mare și pentru ca bugetele să fie mai degrabă mm, stimulatoare de creștere. Deficitul agregat uh, și rata datoriei în zona euro sunt în scădere. Este încurajator a fost încurajator faptul că s-a putut abroga procedura privind deficitul excesiv pentru Portugalia și Croația. Putem să ne așteptăm uh, să se abroge această procedură și pentru Grecia în viitor, ceea ce ar fi o veste foarte bună. Politicile bugetare uh, solide sunt numai o parte. S-au făcut, uh, s-a subliniat de, din partea noastră și nevoia de uh, uh, Um, stimularea creșterii, dar care să fie mai uh, inclusivă. Perspectiva economică pozitivă și condițiile de finanțare foarte pozitive oferă o oportunitate unică pentru a se uh, um, face progrese cu reformele structurale cuprinzătoare necesare. Pe 3 ianuarie, la începutul uh, președinției noastre, am avut un acord cu Parlamentul privind programul de sprijin pentru reforme structurale. Sub această președinție, statele membre vor începe să um, beneficieze de pe urma unei asistențe um, adaptate uh, tocmai în acest sens. În martie, președinția a organizat o discuție în cadrul ECOFIN în ceea ce privește situația în statele membre referitoare la uh, Uh, politicile europe, recomandările de politici uh, de la nivel european. Uh, este vorba și de măsurile necesare pentru a îmbunătăți, mediu, îmbunătăți mediul de afaceri. Acum aș dori să spun câte ceva despre taxare. Taxarea echitabilă este o, îngrij, o preocupare justificată din partea cetățenilor și am putut face progrese în ultimele șase luni. Pe 29 mai, după ce am primit avizul Parlamentului European, Consiliul a adoptat amendarea uh, directivei uh, privind taxarea. Amendamentul include reguli pentru a um, aplica pentru a evita um, pentru a combate evitarea plății taxelor um, în state terțe. Mi se pare că este o realizare semnificativă, chiar dacă este un, un aspect uh, adesea ignorat. Pentru implementare însă va trebui să așteptăm anul 2019. Eu cred că aceste două acte normative împreună uh, sunt uh, semnificative pentru a reduce practicile de evitare a plății taxelor. În urmă cu câteva săptămâni am ajuns la o abordare generală la Consiliu pentru o propune, propunere de directivă privind mecanismul de soluționare a litigiilor privind dubla impunere. Este o contribuție pentru asigurarea certitudinii fiscale pentru toată lumea. Așteptăm cu nerăbdare avizul Parlamentului pe acest subiect. Există um, alte um, prevederi pe rol e publicare și uh, mecanismul de taxare inversă și uh, pachetul uh, TVA și comerț electronic sunt pe rol la Consiliu. Este dezamăgitor, dar trebuie să vă spun că asta este situația. Am lucrat din greu, ambele dosare sunt destul de complicate. Am, făcut în, am încercat să facem în așa fel încât pachetul prin comerțul electronic să progreseze și am, am ajuns um, la câteva progrese și în ceea ce privește taxarea inversă, am căutat garanții ca să nu se există o răspândire dintr-o țară spre alta, dar în ultimul moment nu am putut primi sprijinul uh, politic pentru proiectul pilot. A fost dezamăgitor să vedem că țările au folosit asta pentru a bloca directiva privind comerțul electronic. A fost o dezamăgire, dar sperăm că în septembrie acest blocaj va fi depășit și că vom putea avea mediul potrivit pentru ambele acte normative. Sper ca președinția estonă să poată folosi munca noastră ca bază, astfel încât aceste pachete să fie acceptate și uh, trecute în mod formal prin Consiliu. În ceea ce privește investițiile, FC2, Fondul European pentru Investiții Strategice este foarte important pentru noi, este o formă de investiții la scară largă, necesare în Uniunea Europeană în momentul de față. Funcționează, deci uh, nu vorbim despre un plan, ci despre rezultate concrete și despre la acest nivel uh, au loc și discuțiile noastre în momentul de față. Dacă reușim să ajungem în etapa de trialoguri la propunerea Comisiei pentru extinderea EFSI, va fi bine. Deci aici suntem, de fapt, după ce Parlamentul uh, luna trecută și-a dat acordul. Suntem oarecum în întârziere, dar și acum este clar că este nevoie de ceva timp suplimentar. Deocamdată am avut trei runde de discuții și mai este una uh, programată în această săptămână. Sunt multe puncte de discutat Uitându-mă peste dosar, uh, cred că este posibil să se ajungă la compromisuri. Unele dintre argumentele aduse de Parlament sunt valabile. Bineînțeles că noi nu uh, reprezentăm aici propria țară, ci Consiliul, mai sunt 27 de alți membri și trebuie să reflectăm poziția tuturor. Tocmai de aceea, uneori durează mai mult. În orice caz, întotdeauna trebuie să ne întoarcem uh, la toate statele membre, mai ales în ce privește EFSI, finanțarea sau uh, chestiuni ce au impact asupra bugetului. Și, bineînțeles, uh, bugetul este ceva complicat, având în vedere și Brexitul și așa mai departe. Tot la subiectul investițiilor, cred că Consiliul ar trebui să încearcă, să încerce să obțină progrese în ceea ce privește uh, revizuirea în mijlocul perioadei al mandatului de uh, creditare a BCE. Migrația um, este o provocare și uh, nu trebuie să o ignorăm. Din nou, poziția noastră ca țară este poate diferită de cea Consiliului în totalitatea sa, dar noi aici o reprezentăm pe cea a Consiliului. Noi, ca țară mediterană, am vrea să investim cât se poate de mult, bineînțeles, în uh, Africa de Nord și în statele vecine pentru a gestiona și a împiedica migrația înainte să ajungă pe coastele noastre. Din punctul meu de vedere, orice fel de fonduri cheltuite acolo um, ar aduce enorme beneficii Uniunii Europene um, în termen de migrație. Dar vom vedea cum este văzut acest lucru la Consiliu. Dacă nu vom reuși, estonienii vor trebui să um, continue cu acest proiect, astfel încât să se găsească fonduri, astfel încât acest dosar să fie încheiat. Și să existe acest mandat de uh, creditare externă. Dar, după cum spuneam, Aici reprezentăm uh, poziția Consiliului. În ceea ce privește serviciile financiare și unea Piețelor de Capital, președinția malteză a ajuns la acorduri politice cu Parlamentul European în ceea ce privește securitizarea, după cum a spus președintele, și în ceea ce privește capitalul de risc și fondul pentru antreprenoriatul social. Și ar trebui să mulțumesc acestei comisii și um, raportorului care a făcut o treabă excelentă la securitizare um, și uh, am ajuns la un acord uh, și prin uh, intermediul sprijinului nostru. Suntem destul de mândri de această realizare, pentru că părea imposibilă la un moment dat. Relansarea piețelor de securitizare va la, uh, crea posibilitatea de uh, noi tipuri de finanțare. Celelalte două fonduri, privind antreprenoriatul și privind capitalul de risc, Uh, vor oferi posibilități pentru mici întreprinderi și pentru întreprinderi sociale să găsească um, finanțare. Și în același timp uh, va avea loc o simplificare. Colegiuitorii au făcut progrese de asemenea pe subiectul uh, celei de-a patra directive privind combaterea spălării banilor. Patru trialoguri au avut loc deja, într-un spirit uh, constructiv și cooperant, dar încă nu am ajuns la final. Știm că uh, obiectivul uh, principal a fost antiterorismul, um, chiar dacă inițial era vorba și de lupta împotriva drogurilor și traficului de droguri, dar până la urmă, deci um, contextul s-a lărgit um, și provocarea a crescut. Dar considerăm că se poate ajunge la un acord. Ne-am întors la Consiliu pentru a solicita Consiliului să fie mai flexibil în ceea ce privește publicarea beneficiarilor finali, iar Consiliul um, a cedat dacă cedat suficient uh, pentru a uh, se ajunge la poziția Parlamentului, rămâne de văzut. Um, continuăm discuțiile și în ceea ce privește uh, recuperarea și rezoluția contrapartidelor centrale. încercăm să simplificăm uh, regulile și să le facem mai proporționale și mai eficiente. Pentru a ajunge la final, în ceea ce privește Uniunea Bancară, la ultima reuniune a Consiliului am ajuns la o abordare comună privind ierarhia creditorilor băncilor, și în ceea ce privește IFRS 9. Voi încerca să ajung la final pentru că, bineînțeles, pot intra mai în detaliu când mi se adresează întrebări, dar cred că nu putem um, ignora aprofundarea um, Uniunii Economice și Monetare, um, dezbătute și la Valeta, la reuniunea informală, Uh, am discutat de asemenea creditele neperformante și sperăm că vom putea face progrese pentru a profita și de uh, mediul și contextul politic mai promițător pe care îl putem vedea acum în Uniunea Europeană. Ajung la finalul intervenției mele. După cum am uh, promis, am um, lăsat uh, în urmă interesele noastre ca țară și am încercat uh, să uh, facem în așa fel încât să se ajungă la acorduri. Suntem destul de mulțumiți de performanța noastră. Mulțumesc. Așa este. Începem cu Brian Hayes, primul vorbitor. Minister, welcome to Mulțumesc, domnule președinte, bun venit la Econ, mulțumim pentru prezentare și felicitări președinției malteze pentru munca din ultimele luni. Malta e un stat mic ca și al meu, deci este o presiune logistică foarte mare pentru președinție de acest gen. Două întrebări. Pot să aflu perspectiva dumneavoastră ca președinte al ECOFIN, care este situația în ceea ce privește propunerea CCCTB. Acum avem o propunere din partea domnului Pierre Moscovici, care propune o abordare în doi pași și după aceea apare problema consolidării. Propunerea care va fi luată în considerare aici, după cum știți, este că anumite state membre mari spun lucruri foarte bune despre propunere în public, dar în privat, la Ecofin, spun altceva despre și anume că ar fi dificil. Deci, mai specific, credeți că ar fi util din partea Comisiei Europene să stabilească de la țară la țară impactul financiar al acestei propuneri pentru statele membre. Dacă am avea o poziție de acord și după aceea să trecem spre consolidare. Aș fi interesat care este poziția dumneavoastră, unde credeți că se află acest dosar în ceea ce privește discuțiile dumneavoastră cu colegii. În al doilea rând, domnule ministru, salut faptul că în uh, Uniunea uh, în Uniunea Piețelor de Capital uh, am atins un progres semnificativ, însă securitizarea și alte perspective trebuie să mm, trebuie să um, Uh, reprezinte o, părți componente ale acestei Uniuni a Piețelor de Capital. Însă țara dumneavoastră are relații apropiate cu Regatul Unit. Cum credeți, ca președinte de, ale COFIN, că putem rezolva problema de uh, legislația Uniunii Europene? Vă mulțumesc. Da, pot să încep cu a doua întrebare și voi trece la prima ulterior. în felul mă aduc aminte când am fost ales ca eurodeputat aici, am ajuns în mijlocul furtunii crize financiare și uh, Comisia Econ era cea mai ocupată din Parlament, uh, misiuni, întâlniri suplimentare la Strasburg și așa mai departe, doar pentru că redactăm aceste regulamente financiare. Toate acestea au, s-au succedat foarte rapid. Acum, dacă este adevărat sau nu, nu știu, dar în final concluzia este că ne bazăm prea mult pe bănci. Și pentru o piață dezvoltată avem nevoie de alternative. Asta o știm, atât pentru uh, companii care pot să aibă o sursă mai bună pe termen lung și unde riscurile sunt partajate mai bine decât doar toate la Londra cu garanții și de asemenea pentru mm, deponenți care uh, economisesc în mod inteligent prin uh, fonduri sau un portofoliu diversificat care pot împărtăși riscurile, dar și beneficiile din aceste piețe alternative. Nu am ajuns acolo în general, în Europa ne bazăm prea mult pe bănci pentru finanțarea companiilor și trebuie să uh, discutăm despre pensii, despre securitizare și, bineînțeles, acum cu toate aceste noi nume, fintech și doctrine, care toate acestea sunt vehiculate, uh, dar uh, putem să ajungem foarte departe. Și cu schimbarea mentalității în Europa pentru a fi uh, uh, pentru a manipula aceste instrumente cu ușurință însă trebuie să ne asigurăm și că contribuabilii sunt protejați. În legătură cu CCCTB și raportarea țară pe țară, acesta trebuie să fie contextul fort multor legislații pe care, din păcate, nu le menționăm aici. de 1 și de 2 și, de asemenea, BEPS, în sensul că munca majoră unde fiecare unde apar toate uh, recomandările care pot să fie, fie utilizate pe piață. CCTB este doar un instrument pentru a ajunge acolo, deci nu putem să ignorăm ceea ce s-a întâmplat cu CFC, unde avem acele companii în cutii poștale, acele sucursale care nu există de fapt. Acum am început să impozităm uh, companiile la nivelul companiei mamă. Avem uh, prevederea exit, avem uh, limitarea interesului, limitarea dobânzii, pentru ca companiile să nu poată să folosească dobânzile ca reducerea impozitului. Am, am mm, lucrat pe dezechilibrele hibride, și CCCTB este doar un alt aspect. Dacă în urma discuțiilor noastre am văzut uh, acest lucru, aceste lucruri ca o excepție care nu merge împotriva regulilor PEPS, ci într-o altă direcție. Ne întreabă de ce nu mergem pe calea BEPS, însă eu aș spune că jumătate din membrii prezenți sunt pentru, alții au probleme. Uh, lucrăm în continuare pentru că Comisia a introdus anumite stimulente și propuneri. Însă noi, în președinția noastră, vrem să abordăm aceste lucruri. Am avut o discuție foarte bună și credem că vom continua să lucrăm și vom preda dosarul Estoniei, însă mai este nevoie de lucru pentru că inițiativa a eșuat de când a fost bazată pe profit, însă Comisia și Consiliul au speranțe mai mari de această dată. Vă mulțumesc, Pervan și Perez. Mulțumesc. Eu aparțin unui grup care speră că atunci când nu veți mai fi la președinția Ecofinului, veți continua să susțineți acest proiect și să ne ajutați să punem în aplicare, pentru că este un proiect uh, pe, pe care Europa a întârziat foarte mult și chiar și inter, în interiorul zonei euro vedem cât de mult avem nevoie să înaintăm în acest proces comun, nu doar pentru a lupta împotriva dumpingului fiscal, dar și pentru a constitui baza unor eventuale resurse proprii ale bugetului european. Deci, domnule ministru, sper că veți fi alături de noi pentru a ne susține ați evocat AFS, Aggregate Fiscal Stance. Puteți să ne spuneți cum uh, veți propune succesorilor dumneavoastră să folosească acest concept. Vedem că deocamdată nu s-a bucurat de un entuziasm foarte debordant în interiorul Consiliului, pentru a spune eufemistic, uh, pentru a vorbi eufemistic. Uh, însă Parlamentul sugerează ca acest, uh, această inițiativă să fie în centrul examinării situației bugetare a statelor membre. Ce părere aveți? o a doua observație în ceea ce privește TVA, pentru că am observat că la ultimul Ecofin a avut loc un fel de neutralizare între revendicările cehe și franceze în condiții deplorabile atunci când Parlamentul a susținut cu tărie ideea de a avea o aliniere a ratelor de TVA pentru cărți, fie că sunt digitale sau de hârtie, și această luare de ostatici pe un dosar fiscal nu este de bun augur. Cum uh, vedeți rezolvarea acestei situații? Da, este una dintre uh, dezamăgiri una dintre noile evoluții care nu sunt bune. Cred că și anumiți eurodeputați, membri ai Consiliului au făcut această observație la Consiliu. Am încercat să evităm această situație sugerând în spirit de compromis o serie de asigurări, garanții pentru a elimina orice temere ca această cerință a unui proiect pilot să nu pericliteze sistemul nostru indirect, care este bine cunoscut în întreaga lume. Deci când un stat spune că crede că schimbarea acestuia pentru a face față evaziunii fiscale care este prin sistemul carusel, cu toate că nimeni nu poate să vină cu cifre exacte, pentru un stat care are o, dif, o, o, un decalaj foarte mare între ceea ce ar trebui să se colecteze și ce se colectează și unde este nevoie de multe investiții, cât de mult timp se acordă pentru a încerca acest lucru. Au dorit 10 uh, ani, am ajuns la compromisul de 5 ani am uh, eliminat ideea ca orice stat să uh, învecinat să aplice același sistem, toate ace, aceste garanții, în jur de 8, uh, am sperat că au, vor elimina temerile de, de contagiune. Însă calendarul de săptămâna trecută nu a fost oportun pentru a accepta acest proiect ca proiect pilot. Din păcate s-a declanșat acest eveniment uh, dezamăgitor, după cum ați spus și dumneavoastră, și s-a văzut foarte clar că odată ce ești pentru, nu s-a făcut nicio sugestie, chiar dacă în realitate nu erau uh, probleme cu cărțile electronice. Deci trebuie să împărtășesc și eu această dezamăgire. Poziția fiscală este mai complexă pentru că ridică mm, întrebări în legătură cu guvernanța. Comisia vine cu propuneri de Ministrul de Finanțe. Simțim și noi că suntem juriu, judecător, avem toate rolurile și femeiul are un document de lucru în legătură cu guvernanța în interiorul Uniunii și cum putem să ne coordonăm mai bine. Deci cred că lucrurile sunt în curs. Realizăm că există neajunsuri. Unii dau vina pe indicatorul de 3%, dacă ar trebui să fie doar pentru consolidare sau ar trebui să fie mai pozitiv în ceea ce privește convergența. Este în loc de co- consolidare, ar trebui să avem criterii de convergen- convergență pentru a arăta cum converg statele europene. Deci, eh, situa- și eh, îngrijorare dumneavoastră este simțită la nivelul statelor membre. Vă mulțumesc, domnul Bernd Luke. O să vorbesc germană, domnule ministru. Ne-ați făcut un bilanț uh, al președinției dumneavoastră. Vreau să vă întreb, să vă îndreptați uh, privirea puțin mai departe, nu doar, uh, să privim nu doar la cele șase luni, de care ați fost foarte mulțumit, ci la situația sectorului bancar în Uniunea Europeană și uh, Uh, succesul Uniunii Bancare, uh, aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în acest sens. Uniunea Bancară și legislația Eh, din sectorul financiar pe care le-am creat pentru a putea uh, recunoaște problemele uh, timpuriu și pentru a uh, interveni la timp astfel încât uh, contribuabilul să nu trebuiască să plătească nota pentru salvarea băncilor. Acum uh, am văzut două crize, una după alta, Monte de Pașii. Uh, se pare că pentru rezoluția acestei bănci, totuși, pentru recapitalizarea acestea, s-au folosit banii contribuabililor. Uh, ceea ce contravine intenției și spiritului uh, BRD. Și apoi cazul Banco Popular, unde în mod clar uh, erorile sau problemele nu au fost recunoscute în timp util sau unde nu, s-au, nu s-a acționat chiar dacă au fost recunoscute în timp util. Bancă care, bancă care a trecut cu succes de două ori prin testele de rezistență și apoi, dintr-o dată, banca s-a prăbușit. Întrebarea este, s-a îmbunătățit ceva prin tot acest cadru la care am lucrat cu toții sau eforturile de la nivel european Oare chiar fac mai uh, sigur sectorul bancar? Chiar ne oferă posibilitatea să recunoaștem erorile la timp? Sau mă întreb dacă, date fiind aceste experiențe, eforturile noastre de fapt au dat greș? Um, definitely strengthening the banking union is a Bineînțeles, consolidarea Uniunii Bancare este o prioritate cheie a procesului nostru și obiectivul președinției noastre a fost să progresăm cât mai mult, atât în partajarea riscului, care este EDIS, Schema Europeană de Asigurare a Depunerilor, și în pachetul pentru reducerea riscului. Pentru EDIS a existat o înțelegere generală că, în ceea ce privește calendarul, trebuie să continuăm munca asupra propunerii dar în același timp să așteptăm măsurile de reducere a riscului. Și mă bucur să anunț că uh, Consiliul a ajuns la două abordări generale pe acest dosar și mm, avem un raport de progres. Nu a fost ușor pentru aceste două abordări generale uh, problema între statele gazdă și alte țări, în cazul băncilor, a fost foarte delicată și a durat foarte mult până am reușit să găsim un echilibru. Cele două abordări generale în ceea ce privește propunerea pentru bail-in, care ar trebui să fie procedura pas cu pas, dar și pentru investitori, uh, deținătorii de obligațiuni de rang superior, uh, să știe în care cazuri pot să devină acțiuni. Acest lucru a ajutat foarte mult și pentru că avem abordări generale acum, uh, putem să le discutăm cu Parlamentul European. la fel pentru aranjamente tranzitorii, în legătură cu impactul de reglementare al IFRS 9. Așa ne spunem că Parlamentul va, începu, va începe să negocieze cât de curând. În legătură cu creditele neperformante, situația este mai complexă. Am invitat la Valeta toate instituțiile care, într-un fel sau altul, sau se ocupă cu această problemă și am discutat uh, diverse soluții însă nu a reieșit nicio soluție foarte clară. Bineînțeles, pentru că este o problemă foarte complexă. În iulie, vom avea recomandările, experții noștri vor uh, finaliza rapoartele care vor uh, stabili opțiunile strategice. Lucrăm acum la un plan de acțiune pentru rezolvarea creditelor neperformante și mm, ne așteptăm la o adoptare la ECOFIN în iulie. Bineînțeles, uh, vom avea o nouă președinție, dar anticipăm ca acest, uh, aceasta să pună acest subiect pe ordinea de zi. Avem deja vizul BCE, avem cele mai bune creiere care lucrează pe această problemă și, în final, avem nevoie de recomandări de abordare. Nu este foarte ușor datorită ajutoarelor de stat, dar v-am cerut să uh, comentați în legătură cu Monte de Paschi și Banco Populare. Nu cred că avem o părere ca Consiliu. Deci măsurile existente nu uh, Uh, funcționează? Aveți o părere în legătură cu acest lucru? Nu, nu. Cred că îmi voi exprima o părere, părere în acest sens. Trebuie să examinăm recomandările generale. Nu cred că Consiliul este implicat în aceste cazuri. Thank you. Of course, it was also... Mulțumim. Sigur, înțeleg că președintele Consiliului nu poate să comenteze situația anumitor bănci anume, uh, dar sigur că întrebarea era dacă nu considerăm uh, că forma regimului nostru, ca caracterul său incomplet, uh, ar putea să ducă la astfel de evenimente. Da, când am un mandat, o opinie a membrilor Consiliului, o să vă prezint, dar în momentul de față nu o am. Michael Toerer. Da, domnule ministru, și eu voi vorbi germană. mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, ați uh, menționat uh, realizările președinției malteze și vreau în numele grupului Alianței uh, Liberalilor și Democraților Vreau să vă spun că ne bucurăm că, de exemplu, în ceea ce privește securitizarea, uh, s-au făcut progrese semnificative cu rezultatul unui trialog de succes în care a fost uh, importantă ca interesele economiei reale și ale IMM-urilor să fie susținute. Ați uh, făcut de asemenea trimitere la uh, progresele în lupta împotriva uh, evaziunii fiscale sau a planificării fiscale agresive. Uh, de asemenea, ați vorbit despre reglementarea structurilor hibride, un dosar important în acest domeniu a fost uh, cel al mecanismului de soluționare a litigiilor în domeniul impozitării duble. Um, și salutăm uh, realizarea, dar uh, am observat, am constatat cu mare surpriză că înainte ca Parlamentul European să primească acest uh, dosar, să-și uh, pronunțe decizia. Consiliul a luat deja poziție și pentru că sunt raportor uh, în acest domeniu, vreau să spun foarte clar că acest lucru nu ne-a plăcut deloc. Este un act neprietenos față de Parlament. Ca înainte de a ne putea ocupa de acest uh, dosar, uh, uh, Consiliul deja să ia o poziție și să nu ne permită să um, ne exprimăm opinia. Pentru că noi aveam o poziție destul de constructivă. Nu înțeleg de ce Consiliul nu ne-a așteptat. Și în ceea ce privește legislația pentru combaterea spălării banilor, și aici sunt o serie de dosare Uh, pe rol, întrebarea mea este, considerați că legislația actuală a Uniunii Europene este suficientă pentru a preveni repetarea unor fenomene, precum cele care au fost dezvăluite prin uh, cazul uh, dosarului Panama. Sau considerați că e nevoie de noi uh, inițiative legislative sau dumneavoastră aveți la președinție noi le- inițiative legislative în domeniul spălării banilor? Mulțumesc! Cred că vă uh, re- referiți la mecanismul de rezoluție a, de soluționare a litigiilor privind dubla impozitare. Da, da, Consiliul a luat o decizie înainte ca Parlamentul să voteze acest dosar. E uh, o acțiune neprietenoasă pentru că noi colaboram constructiv și ca raportor al Comisiei Econ pe acest dosar ne-am fi dorit ca această poziție să fie luată în considerare de către Consiliul. Poate puteți să ne explicați de ce nu s-a putut face acest lucru. A, nu știam, uh, nu eram la cunoștință cu acest uh, lucru nu mi s-a spus, dar uh, în orice caz poziția Parlamentului, dacă nu a fost încă adoptată, va fi luată în considerare asta din câte știu eu. Și cea de-a doua întrebare se referă la legislația împotriva spălării banilor. Considerați că e suficientă legislația pe care avem deja sau ați recomanda ca noua președinție să uh, înainteze legislație suplimentară. A, da, chiar foarte multă legislație urmează să mai vină. Um, de exemplu, cea referitoare la intermediari, să nu mai permită uh, practicienilor în domeniul financiar să ofere consiliere băncilor uh, care sunt să ofere consiliere care poate fi considerată uh, planificare fiscală agresivă sau evitare a obligațiilor fiscale. Uh, apoi raportarea țară cu țară, nici aici nu am ajuns la rezultatul final și de asemenea și la CCCTB mai avem de lucru. Deci există deocamdată niște standarde minime. Uh, uh, în ceea ce privește BEPS, s-au făcut niște pași și trebuie să mergem înainte. După cum spuneam, legislația care a fost deja adoptată încă nu a intrat în vigoare și doar odată ce ea va fi aplicată, vom putea vedea rezultatele, schimbările. Vom vedea cum anume reacționează companiile, cum reacționează investitorii, cum se mută profiturile. Și în același timp, țările europene au obligație și în fața OCDE Chiar dacă Uniunea Europeană pune accentul asupra anumitor aspecte legislative, pe de altă parte, noi avem obligații la nivel global. Mergem la forumurile uh, mondiale, țările europene sunt în uh, prima linie și fac uh, presiuni. Vă aduceți aminte, lucrăm foarte serios la codul de conduită, dorim să fie numite țările terțe care nu adoptă nici măcar standardele minime pe care le avem în Europa și același lucru se referă la raportarea pentru fiecare țară, de exemplu pentru autoritățile fiscale. Da, noi, uh, pe noi ne preocupă foarte mult publicarea, dar uh, și autoritățile din domeniul impozitării și combaterii spălării banilor au primit foarte multe Uh, competențe de uh, partajare a informațiilor, deciziile fiscale, de exemplu. Fiecare autoritate fiscală a fiecărui stat membru trebuie să uh, împărtășească toate informațiile cu toate cele 27 de state membre. Deci există un întreg set de pachete legislative care cred că um, ne va pune într-o poziție mult mai bună pe viitor. Mulțumesc! Uh, dar problema nu este cu președinția dumneavoastră, ci avem o problemă generală cu Consiliul. Foarte adesea, nu întotdeauna, poziția, linia generală este adoptată înainte ca Parlamentul să-și formuleze poziția, ceea ce este greșit și încalcă spiritul tratatelor, da, chiar dacă nu încalcă întotdeauna uh, litera acestora. Barbara Capel. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, aș dori să vorbesc uh, pe scurt uh, despre trei domenii. Primul este combaterea eludării obligațiilor fiscale, un uh, subiect care a căpătat foarte multă atenție și la Consiliu și la Parlament. În ultimul an și în ultimele șase luni, Consiliul a tratat mai multe dosare. Ați vorbit despre succesul um, mecanismului de soluționare a litigiilor în ceea ce privește dubla impozitare um, și vreau să vă întreb în ce alte domenii, uh, cum ar fi, de exemplu, baza comună consolidată de impozitare a întreprinderilor uh, sau uh, dosarul privind uh, eludarea obligațiilor fiscale, vedeți uh, șanse de uh, a se obține succese pe viitor. Și, de asemenea, vreau să întreb ceva referitor la Grecia și la uh, plata ultimei uh, tranșe uh, din partea Eurogrupului. E clar că nu există aici un acord cu Banca Centrală Europeană în ceea ce privește programul de reforme al Greciei. Um, sunt economiști de renume care spun că în uh, Grecia nu se fac destule reforme structurale, că um, economia stagnează, uh, nu este suficient de dinamică și se spune deci, se spun deci că s-au promis foarte multe, dar uh, din păcate nu s-au uh, pus în aplicare uh, la fel de multe. Întrebarea mea se referă la uh, Uh, situația Greciei și în ce măsură ea poate să-și uh, asume în continuare uh, datoriile. Aș dori să știu dacă aveți o altă strategie sau veți merge în continuare pe același drum. Și a treia întrebare se referă la aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. Aici, la ECOFIN, ați luat poziție cu privire la consolidarea semestrului european și unui sistem de stimulente pentru Uh, aplicarea recomandărilor specifice pentru fiecare țară și aș dori să știu care este poziția Consiliului referitoare la bugetul uh, european uh, comun um, sau la posibilitatea um, de asigurare a îndatorării în zona euro. Many questions, but um, let's take them. Da, foarte multe întrebări, le luăm pe rând. În primul rând, în ceea ce privește uh, punerea în comun a euroobligațiunilor sau uh, a uh, asigurărilor depozitelor, orice sistem de solidaritate are întotdeauna și um, o, o, o problemă de sensibilitate legată de risc. Țările creditoare, fie că e vorba de Germania, Malta sau alte țări, vor dori, deci țările care nu au probleme, vor dori să vadă că atunci când acționează în spiritul solidarității, atunci țara respectivă va arăta că face și ea eforturi. Pentru că uh, vă întrebați dacă oare Grecia a și pus în aplicare reformele pe care și le-a asumat uh, sau nu. Și eu nu mă pronunț în acest sens, dar uh, îngrijorarea este asta. Noi vă ajutăm, da, dar dacă vă ajutați și voi. Deci trebuie să să vă faceți temele. Dacă nu, nu va exista cooperare din partea țărilor creditoare cu privire la punerea în comună sau la armonizarea resurselor uh, financiare, dacă nu se rezolvă această problemă. În ceea ce privește cazul Greciei, situația este cea pe care o vedem, pentru că sigur că nu va primi bani decât dacă se îndeplinesc condițiile. Condițiile au fost uh, stabilite pentru a ajuta această țară să se redreseze uh, banii uh, pe care îi primește nu trebuie să se ducă pe apa sâmbete, ci trebuie să ajute această țară să își uh, revină și să poată reintra pe piețe. Și aici se pune întrebarea uh, durabilității acestei dobânzi și um, punctul de vedere al femeii este diferit de al nostru. Grecia este în familia noastră de mult timp, dar femeiul are propriile reguli pe care trebuie să le respecte la nivel global, acestea sunt diferite de ale noastre. Noi suntem pregătiți să ajutăm Grecia ori de câte ori are nevoie, ori de câte ori acest lucru este justificat. Um, și uh, acest lucru poate să însemne o uh, reducere a ratei uh, dobânzilor. De exemplu, uh, Malta împrumută bani la o rata dobânzii mai ridicată decât uh, rata dobânzii creditelor pe care le oferă Grecia. E un act de solidaritate. Deci facem toate eforturile pentru a ne asigura că datoria respectivă, creditarea, nu devine o povară, dar asta nu înseamnă că se va renunța la, um, la dobânzi. Și la ultima întâlnire um, am convenit uh, cu, cu femeiul că noi facem ceea ce putem noi și se pare că până în momentul de față am reușit să găsim o manieră de conviețuire în ceea ce privește condițiile pe care le-am fixat fiecare. Mulțumesc. Acum trebuie să grupăm întrebările pentru că mai avem timp limitat. Uh, care beneficiem, beneficiem de interpretare și deci uh, o să grupăm întrebările. Încep cu domnul Langen. Dar totuși vreau să vorbesc germană. Mulțumesc, domnule ministru, că sunteți alături de noi. Ați spus că combaterea spălării banilor uh, este o problemă importantă Uh, și acest lucru a fost uh, relevat uh, în problema dosarului Panama. E adevărat. Am discutat la Strasbourg săptămâna trecută și premierul a spus că sunt patru anchete în curs. Din aceste patru anchete, doar cea referitoare, cea împotriva dumneavoastră și a soției dumneavoastră sunt legate de dosarul Panama. Celelalte n-au nimic de a face și vă aduceți aminte de misiunea noastră pe teren în Malta, unde, printre altele, am discutat cu autoritățile și cu dumneavoastră, pentru că ați fost acolo, cel puțin parțial, am discutat despre ancheta împotriva membrilor uh, guvernului, domnul Mițis, care acum are o altă funcție și mai importantă pentru Malta, și uh, celălalt domn este în continuare în funcție. Uh, dar uh, președintele poliției um, s-a, după ce a primit dosarul, s-a retras din motive de sănătate, uh, din funcție și urmașul acestuia a spus că nu poate să se pronunțe în dosar. Uh, eu am citit multe informații în, și pe Facebook și în mass media și um, am văzut ce se vorbește despre diverse persoane um, și în ce măsură sunt implicate persoane importante din Malta în acest uh, dosar nefericit, dar uh, uh multă lume din uh, Malta, inclusiv uh, uh, arhiepiscopul uh, foarte catolic uh, cer uh, soluționarea situației. De aceea întreb, s-au inițiat procedurile sau rămân lucrurile așa că totul se, se dă sub preș? Da, dumneavoastră ați avut o prestație foarte bună, v-am uh, lăudat întotdeauna, dar totuși uh, responsabilitatea uh, dumneavoastră se încheie acolo unde uh, nu, nu știți ce mai fac membrii guvernului dumneavoastră. Apoi, uh, în ceea ce privește codul de conduită, există un grup de conduită care este un instrument interguvernamental și în cadrul acestuia toți uh, cei 27 Colegii uh, colegii dumneavoastră au răspuns, dumneavoastră nu v-ați pronunțat. Deci trebuie să decideți cum anume veți aborda această situație. Atunci când uh, uh există un... atunci când un străin trebuie să plătească uh, 35% impozit uh, în Malta, o diferență față de cetățenii maltezi. Da, sigur, domnule președinte, ați uh, amânat uh, dezbaterea în așa fel încât să avem acum timp mai puțin și întotdeauna când avem uh, un, <laughs> o critică de exprimat, atunci ne uh, întrerupeți. Eu vreau să știu ce face guvernul pentru a clarifica situația. Mulțumesc. Luigi Morgana. Allora, mh, mm, tre eh, quesiti, se possibile, veloci. Il primo, alla fine di maggio la Commissione europea ha pubblicato... Trei lucruri, pe scurt. Pe 1 mai, Comisia a publicat documentul uh, privind viitorul uh, Uniunii Economice și Monetare. Eh, volevo chiedere se riscontra a Da, ați răspuns la acest lucru, dar vreau să știu totuși dacă considerați că există voința politică în rândul statelor membre de a lua măsuri eh, decisive pentru uh, completarea Uniunii Economice și Monetare. Uh, un purtător de cuvânt al cancelarului german a exprimat oarecare perplexitate la ideea că s-ar putea asigura activele europene Sigur, eu un concept diferit de euroobligațiuni. Mă întreb dacă există o voință politică în acest sens, pentru că ați vorbit despre acest lucru. Și apoi, în ceea ce privește uh, directivele care se referă la uh, baza comună consolidată de impozitare a întreprinderilor, um, în urma dezbaterii pe care ați avut-o între statele membre, există vreo posibilitate ca o parte din veniturile obținute din impozite, prin aceste mijloace, să devină un soi de resurse proprii ale Uniunii Europene. De asemenea, nu putem să nu vorbim despre TVA-ul pentru cărți și pentru cărțile electronice. Uh, Um, am senzația că e partea parchet, pachetului general, dar cred că vor mai, va mai dura. Mulțumesc. Sì, grazie. Eh, ministro, benvenuto. Domnul Martoșelo. Da, mulțumesc. Bine ați venit, domnule ministru. Am două întrebări pentru dumneavoastră. Știm că Malta a devenit eh, ținta preferată a multor italieni în ceea ce privește afacerile și bunurile lor. Nu e un miracol, ci se datorează unui singur lucru, impozitele. Sunteți la curent cu faptul că în fiecare an mai mult de 4 miliarde de euro în impozite sunt bani pe care alte țări îi pierd în favoarea Maltei. Considerați că e corectă această situație? nu considerați că această activitate ar putea să atragă și capitaluri uh, care au origini dubioase spre insula dumneavoastră? Și ce măsuri aveți pentru a verifica calitatea investitorilor care vin uh, pe insula dumneavoastră? Și apoi am citit pledoaria dumneavoastră în favoarea atragerii oamenilor de afaceri uh, către Malta, ați putea să ne oferiți informații în acest sens pentru că în Italia sunt multe întrebări în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări. Prima, se, refere, se referă la uh, discuțiile din ECOFIN în grupul de cooperare consolidată în legătură cu uh, FTT, taxa pe tranzacțiile financiare. Și, pe de altă parte, aș dori să insist asupra unui aspect pe care l-am menționat deja, însă în legătură cu care am nevoie de mai multe informații. În legătură cu EDIS, asigur, sistemul de asigurare a depunerilor. Știu că, știm că la Consiliu s-a ajuns la dezbaterea la nivel tehnic. Uh, M-a interesat să știu care a fost dezbaterea în ultimele luni, dacă sunteți optimist în legătură cu rezultatele ei sau nu. Vă mulțumesc. Eu, Mulțumesc. Vă rog, domnule ministru. Da, sigur. Trebuie să explic. Eu mă aflu aici în calitate de președinte al Consiliului, deci nu exprim uh, păreri personale, ci ceea ce consider că sunt uh, pozițiile, opiniile Consiliului, uh, rezultatele și propunerile acestei instituții. Deci nu pot uh, să răspund decât la acele întrebări care sunt adresate președintelui Consiliului. Și alte întrebări, Werner a, întrebat atât de multe lucruri, eu sunt pregătit să răspund, așa cum am făcut-o și când ați fost în Malta. Sunt pregătit să revin asupra tuturor întrebărilor adresate. Uh, această problemă juridică între uh, între poziția mea ca ministru de finanțe al Maltei și poziția mea ca președinte al uh, Ecofinului. E bine, în calitate de ministru de finanțe al Maltei sunt pregătit să vin uh, ori de câte ori doriți și sunt dispus să răspund la toate întrebările. De exemplu, în ceea ce privește voința politică la Consiliu pentru a aprofunda Uniunea Economică și Monetară, eu cred că există voința politică, în sensul că mediul politic uh, se schimbă. Toată lumea observă acest lucru. Vedem ce se întâmplă în Franța, Italia și așa mai departe. Post-Brexit, post-Trump, nu știu, dar lumea se schimbă. E clar, noile alegeri din Franța uh, schimbă și tipul discuției pe care avem în, uh, în Consiliu. Atmosfera este una mai pozitivă, are o, avem senzația că există o dinamică nouă, dorința de a face lucruri noi. Nu știu care va fi situația după alegerile din Germania, dar uh, um, lipsurile și uh, ritmul foarte încet de dezvoltare pe piața internă, uh, din câte îmi dau seama, se vor schimba, uh, lucrurile se vor schimba în bine. Consiliul dorește să uh, Um, schimbe lucrurile în bine pe viitor. În ceea ce privește situația Italiei și a impozitelor, pot să vă asigur că autoritățile fiscale din Italia și din Malta um, uh, au contact unele cu celelalte, își fac schimb de informații, fie că uh, e vorba de uh, investiții, de rata dobânzii, deci această idee a paradisului fiscal, bine, se pot um, construi multe povești, dar nu cred că asta asta trebuie să facem. E vorba de instituții care există, care trebuie consolidate și avem legislația prin care schimbul automat de informații va avea loc. De acum înainte vom avea un schimb de informații pe care nu l-am avut în trecut ceea ce ne liniștește. Deci nu are rost să mai uh, dăm vina pe un sistem uh, fiscal uh, care uh, nu este unul clasic, care a fost uh, adoptat, chiar și OCDE-ul îl recunoaște. Nu știu, nu vi se pare că e un sistem bun sau de ce veniți cu astfel de povești? Uh, Vine experții, fie că vin de la OCD, de la Comisie, de la FMI, ei sunt în măsură să sublinieze problemele sistemului și nu există niciun fel de documente pe care să se întemeieze spusele dumneavoastră. În ceea ce privește sistemul de garantare a depozitelor, ni s-a spus să lucrăm la acesta până la alegerile din Germania. Cred că este o componentă esențială a Uniunii Bancare și va fi presiune mare pentru ca și acest element să intre în, uh, în vigoare. În ceea ce privește uh, CCCTB-ul, uh, este un instrument care dorește să abordeze problema um, um, transferurilor de profituri Uh, în urma sau în funcție de impozitare. Ambele converg spre același obiectiv. Ce vom face cu fondurile? Sigur că putem să alegem. Mi-aduc aminte um, că discutam uh, în trecut că am putea să folosim uh, banii din taxa pe tranzacții financiare pentru obiective de mediu, pentru a ajuta țările din lumea treia sau pentru alte obiective. Din păcate, din câte știu, uh, grupul de lucru pentru taxa pe tranzacții financiare s-a întâlnit doar o dată în timpul președinției, deci lucrurile stagnează. Președintele, da, trebuie să încheiem acum. Deci, în concluzie, după cum vă spuneam, așteptările nu au fost foarte ridicate, uh, suntem o țară mică, dar cred că, totuși, privind uh, bilanțul realizărilor, poate mai reușim să facem ceva și până la sfârșitul lunii. Cred că putem să fim destul de mândri de realizările noastre uh, la președinția Consiliului. Vă mulțumim, domnule președinte, încă o dată pentru cooperarea excelentă și pentru rezultatul foarte bun al semestrului dumneavoastră, care încă nu s-a încheiat. Deci uh, mai puteți uh, face progrese suplimentare în următoarele zile și apoi vom continua Uh, cooperarea uh, și cooperarea excelentă și pe viitor. Ne bucurăm că sunteți aici, că au fost distins uh, membru al comisiei noastre. Vă mulțumesc tuturor!